Dragi colegi, în deschiderea acestei ședințe a Comisiei pentru Control Bugetar din Parlamentul European aș dori să vă prezint uh, scuzele președintelui nostru, care din păcate nu va putea fi prezent printre noi. Și de la ora 16 Comisia va fi condusă de colegul, colegii Bărștat, Stas și Liberațchi. Doresc să vă aduc la cunoștință faptul că audierea domnului Engvirte, Engvirta, fost uh, membru al Curții de Conturi, prevăzut pe data de 3 martie, va fi amânată pentru data de 17 martie. Iată ce au hotărât uh, coordonatorii. Ați primit ordinea de zi. Președintele se scuză. Ați primit procesul verbal al ultimei ședințe. Aveți observații? Nu sunt. Considerăm acest proces verbal ca fiind adoptat și vă propun să trecem la voturi. Așa cum vi s-a spus, vă propun să votăm uh, electronic și nu prin ridicare de mână. Mai avem mai întâi raportul Cătălin Sorin-Ivan în legătură cu lupta împotriva fraudei, raportul anual pentru anul 2009. Aliniatul 1, amendamentul 4. S-a deschis votul. Le vot est ouvert. s deschis votul.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 Vot S-a închis votul. Respins. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. vot e ouvert. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. Vot pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. Le vot est clos. S-a închis votul. Se adoptă. Avem apoi un amendament oral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 Cere Comisiei să-și exercite responsabilitatea pentru a asigura că statele membre respectă obligațiile de reporting pentru a oferi date um, comparabile privind nivelul fraudelor și neregularităților, chiar dacă este necesar ca Comisia să modifice sistemul de penalități pentru nerespectarea obligațiilor uh, de raportare. Donc, deuxième partie du... Deci, a doua parte a amendamentului 8, cu acest amendament oral, s-a deschis votul. S-a închis votul. Aprove. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17 cu amendament oral. Doamna Macovei. Amendamentul oral este să înlocuim Estonia cu Spania. Monsieur Gaier, s'il vous plaît. Domnul Gaier are cuvântul. President. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu solicită un amendament oral la amendamentul oral, pentru că eu consider, noi considerăm, că lipsesc aici două cuvinte foarte importante. Formularea doamnei Macovei um, permite interpretarea că jumătate din toate fondurile care au mers către aceste țări uh, sunt de fapt, uh, fac obiectul uh, fraudei. Această formulare nu este corectă, pentru că în declarația Comisiei se spune că jumătate, jumătate din nereguli ar fi putut să provină din fraude. De aceea Uh, noi am dori și de asta depinde dacă votăm sau nu acest amendament, am dori să propunem următoarea formulare. Și o citesc în engleză. Este preocupată de nivelul fraudei în comparație cu neregulile în, res în sectorul resurselor proprii pentru uh, Austria, Spania, Italia, România și Slovacia, pentru că frauda constituie mai mult decât jumătate din întregul uh, nivel al neregulilor în fiecare stat membru. Deci, completarea cu of irregularities ar fi uh, pentru noi hotărătoare. Doamna Macovei? Yes, to me the text is clear. But... Da, pentru mine textul este clar și sunt, clar și sunt, uh, dar sunt de acord cu acest amendament oral. Am înțeles bine, adăugăm cele două amendamente orale. Da? Yeah. Bine, deci amendamentul 17 cu cele două amendamente orale s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 18. S-a deschis votul. Domnul Gaier, mă scuzați. Ähm, da Grupul S&D are o problemă semnificativă aici. S-ar putea să fie o problemă de traducere, dar noi dorim ca Comisia să ne prezinte modul în care a ajuns la aceste estimări, și anume privind rata de fraudă și de nereguli. Cum anume a ajuns la aceste estimări? Și vrem să arătăm foarte clar faptul că noi nu ne îndoim în ceea ce privește cifrele prezentate de comisie și deci dorim să spunem e preocupat de uh, nivelul uh, suspect de fraude suspectate uh, a fi avut loc. Deci se așteaptă, se adaugă cuvântul suspect care suspectează a se fi întâmplat. Bien, amendement 18, donc avec ces... Amendamentul 18 cu acest amendament oral s-a deschis votul. S-a închis votul. Uh, nu funcționează. Reîncepem. Uh, încă o dată repetăm votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 19 este retras, doamna Andreea da? Retras? Avem apoi un amendament oral din partea raportorului. Uh, amendamentul oral B. îl aveți în dosare. Haideți să trecem la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul A. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 23 cu un amendament oral. Amendamentul D în dosar. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 26, vot pe părți. Prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A treia parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 28 pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Le vot est clos. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 29, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul B. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 32. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 33. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 34. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul. Vom vota în uh, bloc amendamentele 35 până la 41. Este cineva împotrivă? Se pare că nu. Atunci, de la amendamentul 35 la 41 în bloc, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Doamna Macovei, aveți cuvântul? Un amendament oral, o ajustare tehnică la amendamentul 40, să eliminăm prezidenții de acolo, președinția. Donc, euh, on ne vote pas euh, sur cette euh, proposition nu uh, votăm asupra acestei propuneri. Secretariatul a luat notă de uh, observația dumneavoastră. Donc, amendement 1. Amendamentul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 2. Votul este deschis. Mă iertați, spune domnul președinte. Îi dau cuvântul Gaier. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Noi considerăm că aici există o problemă procedurală. Pentru că în uh, raportul acesta este vorba de un raport de inițiativă și uh, propunerea doamnei Andreasă nu este posibilă, metoda pe care dânsa o propune. Așa considerăm noi. Noi am dorit să rugăm președintele să respingă această cerere, pentru că ceea ce uh, cere doamna Andreasen uh, trebuie să fie decis de fapt de grupurile politice în conferința președinților. Madame Andreasen. Doamna Andreasen. Cred că se referă la o chestiune procedurală. Întrebarea este dacă trebuie să votăm în comisie asupra acestui aspect sau în plenară. Nu am nimic uh, de adăugat. Le Secretariatul îmi spune că, în mod normal, acest amendament nu este admisibil, ceea ce nu înțeleg este de ce apare el pe listele de vot dacă nu este admisibil. C'est le président qui doit décider, puisque l'aile, elle a présenté quand même. Bon, donc euh, je vous propose de, de le considérer comme. Vă propun să considerăm acest amendament ca neadmisibil, uh, conform uh, opiniei secretariatului și uh, colega noastră îl va prezenta în plenară. Trecem acum la amendamentul numărul 3. Votul este deschis. Amendamentul 3. Amendamentul 3, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Trecem la votul final. Votul este deschis. Le vote est clos. Votul este închis. Se adoptă 19 voturi pentru, două abțineri, niciun vot împotrivă. Îl rog pe colegul Gaier să-i transmită raportorului felicitările noastre pentru acest aviz, pentru că raportorul nu a putut fi prezent astăzi în reuniune. Trecem acum uh, la raportul privind Banca Europeană de Investiții. Uh. Începem votarea. Alineatul 1, amendamentul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 2, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 3, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 4, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 5, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă amendamentul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă amendamentul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 11. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 2, 12. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 13. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 14. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 15. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 18. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 19. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la votul final. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă acest uh, raport cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 0 abțineri. Felicitări! Sunt maintenant à l'ordre du jour suivant. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi.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 Hello? It's ok. Witam serdecznie w kolejnym punkcie naszego posiedzenia. Dragi colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, la punctul 6. E vorba de descărcările de gestiune pentru 2009. Prezentarea recomandărilor Consiliului care va fi făcută de domnul Jolt Bexi, secretar de stat uh, din cadrul Ministerului Economiei Naționale din Ungaria, care deține la ora actuală președinția Consiliului și îi uh, spun bun venit și uh, domnului comisar Algedra Șemeta, comisarul pentru impozitare și Uniune Vamală, audit și antifraudă. Îi dau cuvântul domnului Șemeta. Mr. President, ladies and gentlemen. Mă iertați, domnul secretar de stat Bec și are cuvântul. Domnilor și domnilor, onorați deputați, estimate domnule comisar Șemeta, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să reprezint în cadrul comisiei dumneavoastră președinția maghiară. Înainte de a începe uh, intervenția, vreau să Vă spun că în urmă cu doi ani n-aș fi crezut niciodată că uh, voi reveni uh, în această calitate în fața dumneavoastră, tocmai pentru că am fost și eu eurodeputat. Cred că acest lucru îmi va permite să lucrez mai îndeaproape cu Parlamentul. După această scurtă introducere, voi face câteva observații cu permisiunea dumneavoastră. Domnilor și domnilor, dragi colegi, mai uh, de mult mi-am uh, impus să vorbesc doar în limba mea maternă, dar uh, de această dată voi face o excepție de la această regulă și voi vorbi în limba engleză, este o plăcere și o onoare pentru mine să vin în fața comisiei dumneavoastră pentru a îndeplini rolul important prevăzut în tratat pentru Consiliu în legătură cu descărcările de gestiune uh, și vă prezint în această uh, calitate recomandările Consiliului pentru implementarea bugetului pe anul 2009. Aceste recomandări au fost uh, adoptate de Consiliul Ecofin la 15 februarie și au fost înaintat Parlamentului European ele reprezintă uh, rezultatul unei examinări uh, foarte atente um, realizate în ultima lună a implementării bugetului Uniunii Europene pentru anul financiar 2009 Examinare făcută de comisie pe baza recomandărilor um, elaborate de Curtea de Conturi a Uniunii Europene prin raportul său anual. Consiliul dorește să sublinieze patru puncte în recomandările sale. Primul, Consiliul salută îmbunătățirile uh, recunoscute de uh, Curtea de Conturi în domeniul politicii de coeziune și uh, în scăderea, uh, în general, a ratei erorilor. În al doilea rând, Consiliul este îngrijorat uh, pentru că Curtea de Conturi uh, are o opinie uh, negativă în legătură cu o parte importantă a bugetului și dorește să solicite îmbunătățirea în continuare a uh, gestionării și controlului fondurilor europene. În al treilea rând, Consiliul consideră că cadrul de reglementare pentru în perioada actuală este um, adecvat, dar că trebuie să se simplifice și mai mult programele um, derulate. Consiliul amintește necesitatea creșterii transparenței sistemului de uh, ajutorare pentru uh, recuperare. Domnilor și domnilor, dragi foști colegi, acum uh, voi prezenta în mai multe detalii uh, considerațiile Consiliului și uh, argumentele Consiliului care au dus la aceste recomandări privind descărcarea de gestiune. În primul rând, Consiliul uh, este încântat că uh, poziția financiară a Uniunii Europene este prezentată corect Curtea a recunoscut uh, o îmbunătățire în gestionarea fondurilor europene în ceea ce privește legalitatea și regularitatea tranzacțiilor. În ultimii ani, rata de eroare a scăzut sistematic. Acum, eroarea este estimată undeva între 2 și 5%. Consiliul este uh, deosebit de mulțumit de uh, îmbunătățirile evidente făcute în domeniul politicii de coeziune, ca urmare a măsurilor importante luate de Comisie și de statele membre. Aceste măsuri, iată că s-au dovedit a fi fructuoase. Consiliul uh, se bucură că au scăzut și cheltuielile în acest domeniu. Rata rambursării a scăzut de la 11% la 3% în ultimii ani un semnal foarte important pe care vrem să-l transmitem contribuabililor și cetățenilor europeni. În aceste vremuri de criză în care multe state membre trebuie să-și reducă bugetele naționale și să își controleze cu strictețe maximă uh, cheltuielile și eu ca uh, maghiar știu acest lucru, um, trebuie să acordăm atenție deosebită cheltuielii corecte a fondurilor europene. Și noi apreciem faptul că Curtea a recunoscut că s-au făcut îmbunătățiri. Să sperăm că aceste evoluții pozitive vor fi confirmate și în anii uh, următori. În ciuda tuturor acestor mesaje pozitive, uh, rezultatul general este departe de a fi satisfăcător și trebuie să uh, depunem eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți situația. Uh, multe plăți uh, de la buget sunt uh, afectate foarte mult de erori și supravegherea nu este întotdeauna eficientă. În multe domenii de politică, precum cea a resurselor naturale, erorile au crescut um, ușor față de anii trecuți. De aceea, Curtea a spus că trebuie să avem un DAS, o declarație de asigurare pozitivă. O astfel de declarație de asigurare nu a fost obținută, de aceea Consiliul amintește că este necesar să controlăm mai bine cheltuielile europene și să um, creștem nivelul de um, îndrumare și supraveghere în anii următori. Cum putem um, reduce neregulile cât mai eficient? Cum putem obține rezultate acceptabile? Aceasta este întrebarea. Consiliul consideră că rata de eroare este un rezultat al schimbărilor în carul de reglementare apărute între, începând cu anul 2007 și schimbări care vor interveni până în anul 2013. Uh, noile regulamente cuprind structuri noi. O parte din rambursările legate de noua perioadă de programare au, uh, sunt în creștere și uh, rezultatele pozitive, în general, ale auditului arată că ne aflăm pe calea cea bună, că am făcut ajustări adecvate și că trebuie să continuăm în această direcție fără a face schimbări prea rapide. Este necesară o simplificare suplimentară a sistemelor de gestionare a fondurilor europene. Regulamentele existente încă creează probleme. În multe domenii aceste reguli trebuie să, fie, să devină mai clare, mai ușor de înțeles, mai coerente și mai ușor de aplicat. Consiliul salută propunerea uh, Comisiei pentru revizuirea regulamentului financiar. Consiliul încă nu a terminat examinarea uh, detaliată a acestor propuneri, dar este deja uh, clar că multe dintre chestiunile evidențiate de curte în anul 2009 și în anii anteriori vor trebui discutate atunci când renegociem regulamentul financiar prin urmare, aștept cu uh, mult interes discuțiile care se vor purta între instituțiile noastre în lunile următoare. Trebuie să fie uh, simplificată și procedura de pregătire a uh, programelor pentru următorul exercițiu financiar. Trebuie să nu sacrificăm totuși eficiența acestor proceduri prin simplificarea lor. vorbi acum despre importanța transparenței, atât în cadrul statelor membre, cât și în cadrul Comisiei. Este în interesul Uniunii Europene și a beneficiarilor finali ca toate aceste mecanisme să funcționeze bine și să fie uh, transparente. Uh, fondurile trebuie să fie uh, rambursate și este foarte important ca plățile să fie suspendate imediat ce se evidențiază cea mai mică problemă. Trebuie să fim nemiloși în această privință. Statele membre trebuie să-și uh, îmbunătățească mecanismele de, repar- de recuperare la nivel național pentru a evita uh, pagube suplimentare. Trebuie să asigurăm o recuperare mai eficientă a sumelor cheltuite inadecvat uh, și în acest fel uh, ne vom asigura că fondurile europene sunt folosite în mod responsabil, ceea ce mă aduce la uh, începutul prezentării mele și anume semnalul pozitiv pe care trebuie să-l transmitem cetățenilor europeni în această perioadă de criză. După negocieri uh, foarte dificile privind bugetul de anul acesta, instituțiile noastre nu trebuie să dea încă o dată impresia că bugetul european a devenit imposibil de gestionat. În primul rând, acest lucru ar uh, leza uh, reputația instituțiilor noastre, atât a Consiliului cât și a Parlamentului, dar și reputația Uniunii Europene în general. Este important să transmitem un uh, mesaj cât mai clar pe baza faptelor. Curtea de Conturi uh, a confirmat că în anul 2009 s-au făcut îmbunătățiri în ceea ce privește um, cheltuielile. Deci suntem pe um, calea cea bună, acest lucru trebuie recunoscut. Eforturile noastre uh, din ultimii ani au dat rezultate vizibile și mesajele noastre pentru o mai bună gestionare a fondurilor europene um, au fost uh, recepționate atât de Comisie cât și de statele membre. Consiliul de COFIN din 15 februarie a luat notă de îmbunătățirile uh, observate de Curtea de uh, Conturi. Însă, uh, în anii viitori, trebuie să facem progrese suplimentare. Rezultatele pentru anul 2009 au fost considerate promițătoare și uh, s-a uh, recomandat Parlamentului să acorde descărcarea de gestiune Comisiei pentru uh, implementarea bugetului pe 2009. Înainte de, înche- de a încheia, trebuie să menționez că uh, recomandările privind descărcarea pentru cele 22 um, de organisme înființate trebuie să fie aprobată. Consiliul a uh, recomandat uh, descărcarea pentru toate aceste uh, instituții. Consiliul a recomandat descărcarea de gestiune pentru șase agenții executive și pentru cinci inițiative comune. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu interes întrebările și observațiile dumneavoastră. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule uh, secretar de stat uh, Becșii. Um, este interesant să vă schimbați uh, astfel rolul. Ați fost eurodeputat, acum vă adresați comisiei noastre în calitate de reprezentant al Consiliului. Poate că astfel vom ajunge la o Uniune Europeană mai coerentă, mai unificată. Îl voi ruga acum pe domnul um, comisar Algidra Șemeta să uh, ia cuvântul în numele Comisiei. Aveți cuvântul, domnule comisar. State Secretary Beck. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar de stat Beci, stimați eurodeputați. Vreau să mulțumesc președinției maghiare și Consiliului pentru aceste recomandări, în care Consiliul invită uh, Um, autorității de descărcare a gestiunii să ofere, să acorde descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2009. În pofita progreselor semnificative înregistrate în 2009, există încă neajunsuri și sigur că trebuie să mai depunem eforturi susținute uh, din partea tuturor actorilor implicați în gestionarea programelor europene, nu doar Comisia, ci și statele membre, care gestionează aproximativ 80% din bugetul european. În primul rând, trebuie să îmbunătățim performanțele sistemelor noastre de control și de gestiune care sunt doar parțial eficiente, pentru că uh, sistemele introduse pentru noile programe din 2007-2013 vor fi operaționale pe deplin doar dacă și când vor fi uh, implementate în mod corect de către serviciile Comisiei și de către autoritățile naționale din statele membre. În al doilea rând, Corecțiile financiare și recuperările trebuie să se îmbunătățească și raportarea față de comisie trebuie să aibă loc la timp, trebuie să fie completă și fiabilă. Acest lucru este esențial pentru a reduce nivelul de eroare și pentru a garanta că fondurile europene ajung la cei care au nevoie de ele pentru scopul corect. Comisia se angajează să contribuie la eforturile la eforturi, utilizând în mod proactiv instrumente preventive, cum ar fi o întrerupere sau o suspendare a plăților dacă e necesar. În al treilea rând, toți actorii financiari trebuie să fie mai responsabili în fața contribuabilului, contribuabilului european. Și Poziția Comisiei este, depinde, depinde în mare parte de raportarea statelor membre. De aceea Comisia propune în revizuirea regulamentului financiar ca autoritățile naționale să furnizeze o declarație anuală de gestiune pentru toate programele care sunt gestionate prin gestiune partajată. Aceasta este cea mai bună modalitate pentru a oferi o asigurare credibilă că fondurile europene sunt utilizate în mod corect. Acesta este un pas către o mai bună responsabilitate a statelor membre. Comisia așteaptă discuțiile viitoare privind această propunere, care vor avea loc și în cadrul unui seminar săptămâna viitoare la Bruxelles. Se vor discuta cu reprezentanții ai Parlamentului, Consiliului, autorităților naționale și, de asemenea, ai serviciilor Comisiei. În cele din urmă, complexitatea regulilor și a proceselor este principala sursă de eroare. Comisia va face în continuare eforturi, va propune măsuri de simplificare, focalizându-se asupra beneficiarilor. Astfel de măsuri sunt include, incluse în revizuirea regulamentului financiar. Alte propuneri vor urma pentru cadrul juridic pentru următoarea generație de programe. În încheiere, Cred că acest exercițiu de descărcare de gestiune reprezintă o oportunitate pentru noi toți ca să identificăm măsurile care ar trebui să fie puse în aplicare fără întârziere. De asemenea, acest, uh, acest exercițiu ne oferă o orientare bună pentru pregătirea următoarei generații de programe europene, pentru a ne asigura că acestea sunt profitabile și aduc valoarea adăugată europeană pe care o dorim. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Șemeta! Am trei vorbitori care doresc să intervină. Am să, uh, în primul rând, vreau să dau cuvântul coordonatorilor. Dacă doresc, dorește cineva să ia cuvântul numele grupurilor politice? Nu? Domnul Șații Marcachis, ca și coordonator, în calitate de coordonator și ca raportor, de asemenea aș dori să iau cuvântul. Dar punctul pentru care sunteți raportor este punctul 7. Dar doriți să interveniți acum în discuție? Da, vreau să intervin în, dis- în cadrul discuției. Bine, atunci o să vă rog să vă așteptați rândul. Prima dată, domnul Fielner s-a înscris la cuvânt. Domnul Fielner, aveți cuvântul. Domnul Șațimarcachis, veți fi cel de-al patrulea vorbitor. Domnul Fielner, acum sunt un pic uh, confuz pentru că avem mai multe puncte pe ordinea de zi care oarecum se suprapun. Haideți să procedăm în felul următor. Am să adresez uh, niște întrebări uh, domnului secretar de stat, focalizându-mă asupra Consiliului, ce a recomandat Consiliul în ceea ce privește descărcarea de gestiune. Și apoi ne vom reîntoarce la raportul domnului Șațimarcache și la domnul Șemeta. E bine? pentru că am ascultat expunerea domnului secretar de stat cu privire la ceea ce a făcut Consiliul și aș dori să aflu două lucruri. În primul rând, aș dori să îmi spuneți, pentru că înțeleg că a fost o decizie unanimă la Consiliu. Nu, de fapt, au fost trei state membre care s-au abținut și, din câte știu, acest lucru nu s-a mai întâmplat în trecut. Așa că aș dori uh, să știu care au fost motivele și dacă ați putea să comentați puțin această decizie, pentru că probabil că au, au dat uh, declarații, nu declarația președinției, dar am dorit să știm care au fost uh, comentariile făcute în Consiliu. Și în al doilea rând aș dori să știu câte ceva despre declarațiile gestionare naționale de gestiune. Ați discutat acest aspect în Consiliu atunci când ați discutat despre descărcarea de gestiune. Multe dintre domeniile unde sunt probleme semnificative um, pe care le-ați menționat foarte bine, fonduri regionale, agricultură și așa mai departe. Noi în Parlament am discutat de multă vreme despre nevoia ca cineva să-și asume responsabilitatea în statele membre. Și de aceea am fi interesat să vedem dacă, să aflăm dacă ați discutat aceste uh, declarații naționale de gestiune și posibilitatea lor de a se dovedi instrumente utile pentru obținerea unei DAS pozitive și pentru o mai bună, un mai bun control al fondurilor. Acestea sunt uh, întrebările pe care le adresez domnului secretar de stat. Mulțumesc! Mulțumesc! Haideți să colectăm așadar întrebările și apoi domnul secretar de stat poate să răspundă. Domnul Sondergaard, aveți cuvântul. Øh, Mulțumesc. Aș avea trei întrebări. Ați subliniat ameliorările situației în anumite domenii, dacă bine am înțeles. Ați spus că nivelul a scăzut de la 11 la 3%. Și din punctul meu de vedere, baza pentru aceste ameliorări au fost noile reguli introduse. Înseamnă acest lucru că putem exclude un hazard statistic putem exclude posibilitatea ca situația să se, de, să se deterioreze din nou la anul, pentru că dacă regulile au făcut situația să se îmbunătățească, plec de la principiul că aceste reguli se vor aplica și la anul, că sunt permanente, nu-i așa? Deci, uh, sunteți optimist în acest punct de vedere? Sunt aceste ameliorări ale situației permanente, definitive? Uh, a doua întrebare. Ce discuții au avut loc în Consiliu în legătură cu mai multă responsabilitate din partea statelor membre? De exemplu, avem declarațiile ministrilor de finanțe care sunt dovezi concrete în ceea ce privește creșterea responsabilității statelor membre. În al treilea rând, discutăm despre diferite agenții, despre comisie și așa mai departe. Și aici, la Comisia pentru Control Bugetar, dorim răspunsuri la întrebările pe care le punem. Deci, aș dori să știu dacă domnul ministru poate să răspundă la întrebările pe care le punem noi Consiliului. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Doamna Ivanova are cuvântul. Puteți să combinați și observațiile și răspunsurile pentru uh, a face economie de timp? Nu am uh, răspunsuri pentru domnul ministru, ci întrebări generale. Alte întrebări nu sunt, așa că dau... Uh, doriți să participați la discuție sau aveți o întrebare? Întreabă domnul președinte. O observație, spune domnul Hatzimakakis. Haideți să considerăm că domnul Hatzimakakis este o persoană deosebită. Pot să pun o sută de întrebări, dar mai întâi aș dori să mulțumesc președinției Consiliului pentru spiritul de deschidere de care dă dovadă. Într-adevăr, sunteți deschiși și observăm o schimbare în acest sens. În același timp, trebuie să spun Consiliului că ceea ce ne prezentați dumneavoastră dă dovadă de, a, de o atitudine puțin schizofrenă. De ce? Pentru că veniți aici ca în calitate de președinție a Consiliului, a unei instituții europene care în, uh, într-o anumită măsură atacă Comisia pentru că cereți Comisiei mai multă regularitate și citim acest lucru în concluziile dumneavoastră uh, dar, pe de altă parte, tocmai dumneavoastră, în statele membre, sunteți cei care aveți probleme pentru a implementa regulile pe care le cereți comisiei să le, să le aplice. Uh, Regatul Unit este exemplul cel mai bun. Regatul Unit este unul dintre cele trei state membre care nu au semnat uh, rezoluția rezoluția dumneavoastră s-a abținut și acest lucru este un lucru nou. Pentru prima dată anumite state membre s-au abținut. E vorba de regatul țărilor de jos, Suedia și Regatul Unit. Pentru că nu acceptă modul în care sunt gestionate fondurile și în același timp Regatul Unit este cel uh, în care s-au întrerupt multe programe. Așa că vă întreb ce doriți. Pot să vă spun că după 16 ani în care ați spus nu se poate da o declarație pozitivă, cred că a venit momentul să intrăm în detalii. Să vedem cum pot fi schimbate lucrurile. Doresc să mulțumesc domnului comisar Șemeta care dă dovadă, este deschis cooperării pentru că avem o singură armă de fapt să spunem pe nume statelor membre care cooperează și celor care nu cooperează. Și un stat membru, Regatul Unic, este dotată de multă schizofrenie, pentru că, pe de o parte, ne cere mai multă transparență să, um, sau să respectăm regulile și uh, ei nu respectă regulile. Mă întreb ce fel de tactică e asta? Pentru că uh, suferim de o criză de neîncredere și contribuabilii uh, doresc din partea noastră și mă bucur că dumneavoastră sunteți aici printre noi, că a fost deputat pentru că ne înțelegeți. Uh, noi putem să ne adresăm doar comisiei, dar comisia, din păcate, are dificultăți în a obține rezultate pentru că în proporție de 80% din fonduri acestea um, sunt uh, supuse unei gestionări comune. Deci, și aici revin la întrebarea domnului uh, Fielner în legătură cu declarațiile naționale de gestiune. Problema este că statele membre nu comunică informații fundamentale în legătură cu modul în care sunt gestionate fondurile. Ceea ce avem și domnul Șemeta nu a vorbit direct despre acest lucru, dar în cooperarea cu comisia noastră face ceva în acest sens. Comisia vă va cere o declarație cel puțin la nivel managerial, deci nu semnată de Ministrul de Finanțe, așa cum cere Parlamentul Consiliului deja de cinci ani de zile, ci la nivel managerial. Totuși, doar patru state membre transmită informații Uh, un stat membru trimite informații foarte bune, regatul țărilor de jos și celelalte, toate, nici, toate celelalte nu trimit nimic. Deci, cum e posibil ca, pe de o parte, să spuneți uh, lucruri uh, care sunt echivalente cu ceea ce spune Parlamentul, dar noi nu gestionăm fondurile, dumneavoastră gestionați fondurile. Și, de exemplu, în cazul uh, fondului de coeziune, Curtea de Conturi ne spune că 30% deci în 30% din cazuri, toate problemele ar fi trebuit să fie detectate înainte de a se face cheltuiala respectivă. Care este strategia dumneavoastră? Pentru că spuneți chiar dacă nu se dă o declarație de descărcare pozitivă, ea este negativă, cum, uh, dar totuși vreți să acordați de um, să acordați descărcarea și cum aveți de gând să puneți capăt acestei situații de schizofrenie? Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să-l întreb pe domnul Gaier dacă are întrebări sau observații generale. Dacă are întrebări, să le pună, dacă nu, să le lase pe mai târziu. Domnule președinte, acestea sunt niște întrebări ca și cele pe care le-a uh, pus în discuție raportorul. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului secretar de stat pentru că ne-a prezentat poziția Consiliului și mi-am notat prima uh, propoziție, Consiliul este preocupat, este îngrijorat și să știți că și noi suntem exact alături de dumneavoastră, și noi ne facem griji noi, aici în Parlament, ne facem mai ales griji asupra faptului că comportamentul Consiliului și al statelor membre atunci când e vorba de chestiuni financiare este tot mai greu de înțeles. Uh, poziția, pur și simplu, poziția pe care are Consiliul în chestiuni financiare nu mai, nu mai înțeleg. În decursul anului trecut, uh, atunci când am discutat despre bugetul 2011, am discutat foarte mult cu uh, reprezentanții ai guvernelor naționale cu privire la viitorul uh, perspectivelor financiare și despre cum ar trebui să, să arate, să se dezvolte uh, bugetul Uniunii Europene. Um, acest lucru l-am făcut ca participant în Comisia pentru Bugete. Însă, în calitatea mea de membru al Comisiei pentru Control Bugetar, îmi dau seama că vedem din nou și din nou din raporturile Curții de Conturi faptul că instituțiile europene nu gestionează fondurile europene așa cum ar trebui. Aceste instituții, Comisia, Consiliul și statele membre. Și vreau să știu dacă în discuțiile de la ECOFIN s-a luat în considerare, respectiv, în, în ce măsură discută Consiliul cu statele membre aceste probleme pentru că eu cred că statele membre, atunci când e vorba de descărcarea de gestiune, uh, e bine, dacă se abțin la o astfel de decizie, la un astfel de vot, atunci își exprimă un vot de neîncredere față de ele însele, pentru că statele membre sunt cele care gestionează aceste fonduri. Și dacă vorbim aici despre declarațiile de gestiune cu statele membre, vedem două lucruri. Pe de o parte, există sisteme de control foarte complexe cu privire la fondurile agricole, de exemplu, care însă au dus la niște uh, rate de eroare acceptabile. În același timp, ne dăm seama că Curtea de Conturi ne uh, comunică prin rapoartele anuale că o parte a sistemelor de control care sunt uh, uh, în gestiunea statelor membre funcționează doar parțial eficient. Așadar, există neajunsuri și statele membre vin și ne spun cum ar trebui să gestionăm uh, banii, cum ar trebui gestionați banii. Deci, întrebarea mea către Consiliu este ce fac statele membre pentru a pune în aplicare propriile cerințe, cerințele cu care vin față de celelalte instituții. Mulțumesc. Acum o rog pe Ines Aela Sender să ia cuvântul. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori, având în vedere că nu pot uh, să rezist tentației, pentru că colegul Becei uh, pe care îl salut de altfel, a fost coleg al nostru aici în Parlament, nu pot să rezist tentației de a-l întreba care este punctul de vedere al Consiliului condus de Ungaria în legătură cu faptul că până acum Consiliul nu a reușit să ajungă la un acord uh, la care s-ar fi putut ajunge deja acum un an în cadrul președinției spaniole. Aș dori ce documente aveți la dispoziție. Am fi dorit să obținem răspunsuri la întrebările noastre, dar nici măcar pe acestea nu le-am primit. Nu le-am primit. E foarte greu să ne facem o imagine dacă nu ne sunt transmise datele înainte de vreo conciliere. Thank you very much and now I'd like to ask Aș dori să-i dau cuvântul acum doamnei Gresle. Also, ähm, ich wollte jetzt eigentlich noch gar nicht drankommen. Mulțumesc. Eu, de fapt, nu vreau să iau cuvântul uh, acum, pentru că m-am gândit că poate uh, raportorul din umbră ar dori să ia cuvântul. Însă, Eu am o întrebare oarecum diferită, pentru că mai există o altă problemă cu Consiliu, și anume descărcarea de gestiune pentru Consiliu. Și aș dori să știu care este poziția actuală acum, pentru că am înțeles că există un memorandum de înțelegere care va uh, fi prezentat uh, miercuri la Coreper uh, și uh, acest memorandum de înțelegere este surprinzător. Uh, o propunere sub formă de memorandum de înțelegere între Consiliu și Parlament Um, prin care ni se, uh, ni se restrâng uh, în mod semnificativ uh, privilegiile, prerogativele noastre democratice. Uh, deci aș vrea să știu ce se întâmplă. În Germania există acum o dezbatere cu privire la activitatea științifică a unui ministru. Uh, ministrul copy-paste, așa se numește. Uh, și dacă ne uităm la uh, la documentul privind descărcarea de gestiune a Consiliului putem să vedem tot un fel de copy-paste de la an la an. Se schimbă doar anul. Deci, totuși, ă, se observă ă, o, o, o oboseală oarecum ă, a Consiliului și un fel de conflict de interese. Și aș dori să știu cum este privit acest conflict de interese în cadrul Consiliului și care va fi metoda de a aborda acest conflict de interese, pentru că trebuie îmbunătățite uh, Uh, performanțele în implementarea proiectelor. Sper că se va întâmpla acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Mai avem un vorbitor înscris la cuvânt, doamna Ivanova. Aș dori să întreb și Curtea de Conturi dacă dorește să intervină. Da. Doamna Ivanova, vă rog. Aș dori să mai spun anumite lucruri în legătură cu Comisia, pentru că discutăm despre descărcarea de gestiune pentru Comisie. Dar avem și posibilitatea de a pune întrebări președinției. Chiar dacă s-au pus deja majoritatea întrebărilor, aș mai dori totuși să întreb ce puteți să faceți dumneavoastră, președinția actuală, pentru a găsi un consens în legătură cu declarațiile naționale de gestiune și îmi rezerv dreptul Uh, să intervin mai târziu cu observații legătură cu descărcarea pentru comisie. Președintele spune, veți primi cuvântul. Uh, reprezentantul Curții de Conturi, aș avea o întrebare scurtă. Un element fundamental al democrației este responsabilitatea politică, răspunderea politică. La nivel european, al, pentru al 16-lea an la rând, nu există o adevărată răspundere politică. Și întrebarea mea pentru domnul secretar de stat, care reprezintă aici cele 27 de state membre, este cum e posibil ca o valoare atât de fundamentală, responsabilitate politică, răspundere la nivel european, cum e posibil ca statele membre să nu dea dovadă de această răspundere? Cum se face că statele membre încă se ascund de responsabilitatea lor politică? Este atât de greu să explic cuiva din lumea asta că statele membre nu fac față responsabilităților lor politice. Nu mă refer la declarațiile de gestiune aici, pentru că, sincer, nu mă interesează. Noi avem un organism politic, uh, organizăm alte, um, controlăm alte entități politice. Îmi puteți răspunde la această, răspunde la această întrebare? Vă mulțumesc, domnule De Brande. Doamna Cariulaite are cum cuvântul. Acum, în numele Curții de Conturi. Curtea de conturi nu dorește să intre în dezbateri politice, dar ne bucurăm de faptul că am contribuit la discuția la, uh, în legătură cu acest uh, buget prin uh, raportul său anual și, și este o plăcere pentru noi să observăm că s-a ținut cont de recomandările noastre. Nu avem nicio problemă cu auditul făcut, dar subliniem faptul că trebuie să se monitorizeze situația în anile următori pentru a vedea dacă această tendință pozitivă este durabilă. Curtea a fost uh, Uh, încurajată și de observațiile uh, Consiliului în legătură cu abordarea sa în cadrul auditului. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această intervenție atât de coerentă. <laughs> Doamna Macovei, doriți foarte tare să luați cuvântul sau nu foarte tare? Pentru că nu prea mai avem timp. Îmi spune secretariatul că ați dorit, dar doriți în continuare? Vă rog. Yes, thank you. I was voting in Libe. Uh... Da, am fost la vot la Comisia Libe. Aș dori să pun întrebări în legătură cu descărcarea pentru comisie. Cred că este punctul următor. Thank you very much, Mr. Minister. Mulțumesc, domnule ministru. Acum v-aș ruga să încercați să răspundeți la aceste întrebări. Avem vreo 10 minute pentru aceste răspunsuri și dacă puteți Ce înseamnă pentru dumneavoastră să vă regăsiți acum de cealaltă parte a terenului, având în vedere că ați fost uh, deputat aici în Parlament, în această comisie și acum vă aflați uh, de cealaltă parte? Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, într-adevăr e o schimbare Alături de doamna Ela Sender și dumneavoastră am lucrat în Comisia pentru Transportul. Cred că am cooperat foarte bine acolo din multe puncte de vedere și, sincer, este complicat să mă aflu acum în alt rol pentru că trebuie să mă obișnuiesc de faptul că suntem 27 de state membre egale, dar uneori unii sunt, um, unele sunt mai egale decât celelalte și uh, trebuie să ne confruntăm cu o situație nouă. Dar vă mulțumesc că ați amintit acest lucru și sper că mă voi ridica la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Foarte pe scurt. Abținerele din Consiliu. E adevărat că trei state membre s-au abținut. Și probabil toată lumea știe că au acceptat declarațiile unilaterale cu această observație, o, dar 85% din voturile din Consiliu au fost în favoare. Și, 20, și acestea au fost voturile a 24 de state membre, deci iată, marea majoritate a Consiliului sprijină concluziile din Comitetul pentru Buget și din Coreper. Aceste trei state membre s-au obținut, dar nu au votat împotrivă. Nu sunt autorizat să le spun pe nume, dar Dumneavoastră ați menționat trei state membre și sunt uh, state membre care au proceduri interne mai stricte decât regulile generale ale Uniunii Europene dar trebuie să spun că și aceste state membre au uh, respectat rezultatele de la, din auditul Curții de Conturi și au spus că ar fi dorit să se facă mai multe progrese în gestionarea financiară și controlul fondurilor europene în 2009. Iată ceea ce, ce au indicat. Dar în următoarele negocieri, și acesta cred că trebuie să fie mesajul politic de transmis, în următoarele negocieri privind regulamentul financiar revizuit, cred că instituția noastră va avea o, o, oportunitatea atât din punctul de vedere al Consiliului, cât și al Comisiei și Parlamentului și statelor membre, să rediscute toate aceste aspecte. Cred că metodele de gestiune merg în direcția cea bună, nu în cea greșită. În ceea ce privește responsabilitățile politice despre care a vorbit uh, colegul nostru, aveți dreptate. Cu toți avem responsabilitate politică, dar instituțiile sunt cele care au o responsabilitate deosebită conform tratatului, Consiliul, Parlamentul. și responsabilitatea politică este legată de respectarea tratatului de la Lisabona, care trebuie respectat. Deci, responsabilitatea politică este asumată de Parlament sau de, da, de Consiliu dacă sunt aplicate regulile adică dacă se analizează raportul Curții de Conturi și se încearcă să se identifice dacă pe baza acestuia situația s-a îmbunătățit uh, și ce, putem, uh, ce măsuri putem lua pentru a îmbunătăți situația. În ceea ce privește scăderea nivelului erorilor, s-au înregistrat ameliorări importante, Așa cum s-a văzut uh, în raportul Curții de Conturi, cred că ne aflăm pe calea cea bună și trebuie să continuăm. Și acesta este rolul nostru politic. Statele membre, de asemenea, auditorii din statele membre au și ei un rol important, dar statele membre trebuie să răspundă de asemenea în fața alădătorilor dacă au loc neregularități dacă există chestiuni cu consecințe negative, statele membre trebuie să răspundă în fața alegătorilor uh, guvernului respectiv. Un alt aspect pe care vreau să-l menționez este legat de mecanismul pentru descărcare de gestiune din partea Consiliului. Deși am venit aici pentru a vorbi despre descărcare pentru bugetul comisiei, de aceea ne întâlnim azi aici. Și încă o dată, pe baza tratatului, trebuie să spun că aici nu reprezint doar poziția comună a Consiliului, ci și spiritul tratatului. Deci, conform tratatului, acordăm descărcare de gestiune pentru întregul buget 2009 pentru comisie ca organ care gestionează bugetul, dar e adevărat că am dorit să se facă progrese și în alte tipuri de cooperare, chiar dacă trebuie să spun că pe baza raportului Curții de Conturi și pe baza unor rapoarte interne nu s-au constatat mari neregularități în legătură cu gestionarea administrativă a instituțiilor, Consiliu, Parlamentul, Parlament sau Comisie. Dar, pentru o bună cooperare între Parlament și Consiliu, am dorit să se facă un pas înainte în acest sens și de aceea, în următoarele săptămâni, ca urmare a poziției Parlamentului sau ca reacție la poziția Parlamentului, sper că vom putea face o ofertă Parlamentului European pentru a ajunge la un acord. De ce? Putem să-l numim memorandum de înțelegere. Domnul Greste a spus că nu avem o înțelegere, dar avem nevoie de o înțelegere, pentru că dacă avem un aspect care nu este reglementat de tratat, Cred că trebuie să se facă progrese pe baza bunăvoinței politice celor două instituții, să înțelegem lucrurile în, fel, în același fel. De aceea am vorbit despre memorandum de înțelegere în legătură cu modul în care trebuie procedat. Și cred că dacă fiecare ne asumăm responsabilitatea și înțeleg care este legitimitatea, responsabilitatea unui deputat, pentru că am fost și eu deputat, pe această bază putem uh, să stabilim reguli, proceduri pe baza cărora să uh, lucrăm, uh, ținând cont de respectul reciproc și egalitatea între, între uh, instituțiile noastre și sper că în următoarele săptămâni vom putea face progrese în acest sens. Iată ceea ce am avut de spus. Cred că trebuie să facem pași înainte în acest sens. Când vorbim despre responsabilitatea politică, uh, Aș dori să menționez faptul că este foarte important să nu legăm lucruri cum ar fi descărcarea pentru 2009 cu alte aspecte. Aș dori să vă rog să nu faceți legături uh, forțate între diferitele aspecte. Cred că important este ca în următoarele luni să se facă pași înainte în ceea ce privește descărcarea pentru 2009 și în paralel și în ceea ce privește cooperarea dintre instituțiile noastre. Nu văd aici probleme enorme. Toți, cu toții trebuie să am, dăm dovadă de flexibilitate pentru a obține rezultate bune. Știu că nu mai am timp. Ba mai aveți patru minute, spune domnul președinte. A fost, era mai ușor să fiu de cealaltă parte. De cealaltă parte a acestei sări, poate mai devreme sau mai târziu mă voi regăsi din nou de cealaltă parte. În ceea ce privește fondul de coeziune și gestionarea fondurilor, foarte pe scurt, după cum am spus, în 2009, pentru prima dată, Curtea de Conturi a examinat plățile din programele 2007-2013. A observat că există multă experiență în domeniul, uh, um, multe ameliorări în ceea ce privește politica de coeziune. Sper că tendința va continua uh, se cere statelor membre să aibă proceduri de control mult mai bine stabilite. Rezumatele anuale. Cred că aceste rezumate anuale sunt uh, un instrument bun pentru uh, a vorbi despre uh, transferurile de la bugetul Uniunii Europene. Dar, având în vedere propunerea Comisiei în legătură cu revizuirea regulamentului financiar, sper că vom putea avea vom putea face chiar un pas înainte mai mare în această procedură. și că vom beneficia de o procedură mai transparentă pentru control. Trebuie să spun un lucru despre control. Acesta este întotdeauna o problemă se pune problema dacă putem accentua controlele. Acestea vor costa mult mai mult și deci până unde trebuie să mergem cu controlele? Care este nivelul mediu? Care este punctul mediu de echilibru între costuri și mai multe controle? sau controle mai uh, amănunțite. Iată care este raportul care trebuie luat în considerare. Și propunerea în legă, alături de programele anuale și valoarea adăugată, sunt chestiuni care vor fi examinate în Consiliu și vom reveni în legătură cu aceste aspecte în săptămânile următoare. Am vorbit deja despre descărcarea Consiliului. Dacă nu mă înșel, my final results, uh, remarks because I have got only one minute. Mai am un minut la dispoziție, așadar voi încheia. În primul rând vreau să vă mulțumesc uh, pentru observațiile foarte utile care s-au făcut aici. Am înțeles că sunt multe uh, întrebări, multe chestiuni care vă preocupă. Voi transmite acest lucru uh, coreperului. Uh, Parlamentul, Consiliul, Comisia și statele membre vor lucra împreună pentru a uh, ajunge la un control eficient uh, și a fond, al fondurilor europene și la o gestionare financiară um, adecvată. Vrem să le transmitem cetățenilor europeni că um, s-au făcut îmbunătățiri uh, în ceea ce privește calitatea cheltuielilor europene. Am fost încurajați de Curtea de Conturi să continuăm pe această cale. Uh, onorați deputați, dragi foști colegi, uh, sper că în uh, săptămânile ce urmează vom putea să venim cu niște propuneri bune, că vom avea discuții fructuoase pe marginea acestor propuneri, dar vreau să vă rog pe dumneavoastră să vă asumați răspunderea politică și să aveți o atitudine pozitivă pe, față de procedura de descărcare bugetară pentru 2009. Atât mă opresc aici pentru că mi-a expirat timpul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc um, foarte mult, domnule uh, secretar de stat. Doamna Ines Saiaras dorește să ia cuvântul pentru câteva minute, așa încât îi dau cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Beck și pentru uh, explicațiile pe care ni le-a furnizat. doresc să fac următoarea observație. Pentru a ne asuma răspunderea, dar fiindcă noi suntem autoritatea răspunzătoare cu, uh, pentru aprobarea acestei gestionări, vreau să vă spun că Aș dori ca președinția maghiară trebuie să ne trateze în uh, calitatea noastră de autoritate care aprobă sau dezaprobă sau respinge descărcarea. Noi nu ne asumăm altfel de răspundere. Noi jucăm pe picior de egalitate în alte uh, domenii, dar uh, în această situație, noi nu suntem un uh, comitet consultativ, un organism consultativ, ci suntem organismul care aprobă descărcarea de gestiune. Domnul Becșii, da, e adevărat, uh, recunoaștem rolul dumneavoastră în procedura de descărcare bugetară. Știm că dumneavoastră jucați un rol aparte pe care îl recunoaștem uh, voi transmite și Consiliului observația dumneavoastră și vă asigur că uh, vom face totul pentru ca lucrurile să se desfășoare cum trebuie. Mulțumesc, spune domnul președinte. Am uh, epuizat punctul 6 de pe ordinea de zi. Mulțumesc uh, domnului comisar, mulțumesc reprezentantei Curții de, Curții de Conturi, Eu mulțumesc și domnului secretar de stat pentru prezență. Voi ruga reprezentanta Curții de Conturi și pe domnul comisar să rămână alături de noi pentru următorul punct de dispoziție. Am o veste foarte bună pentru toți. La prezidiu mă va înlocui domnul Bart Ștes, lucru care sigur vă va bucura pe toți. Mulțumesc, domnule ministru. Thank you very much, Thank you. Thank you very much. Nice Goedemiddag collega's. Mijn excuses dat ik er uh, niet van bij het begin bij was, maar ik... Uh... Dragi colegi, mă iertați pentru că nu am putut să fiu alături de dumneavoastră de la început, însă am fost raportor din umbră mm, pentru un raport în Envi și am avut eh, o procedură de codecizie în privința organismelor modificate genetic. A trebuit să fiu prezent pentru a apăra poziția grupului meu. Ajungem la punctul 7 de pe ordine de zi punctul cel mai uh, important de pe de zi, pentru că e vorba de cel mai important uh, raport, uh, un raport elaborat de domnul Ceații Marcachis. Iorgo, te voi ruga să faci o introducere a raportului tău, după care vom da cuvântul comisiei reprezentată aici de domnul comisar Șemeta. Voi da cuvântul și reprezentantei Curții de Conturi, dar pentru început îți dau ție cuvântul, Iorgos. Te rog. Păcat că ne-a părăsit reprezentantul uh, Consiliului, spune domnul Ceații Marcachis, dar au fost aduse în discuție câteva puncte importante. Merită să uh, precizăm că Consiliul joacă un rol dublu uh, reprezentantul Consiliului a spus că în calitatea sa instituțională um, trebuie să aprobe, vrea să aprobe descărcarea de gestiune, dar că în același timp trebuie să și implementeze um, politicile de coeziune ale Uniunii Europene și nu doar uh, acestea. Uh, oricum, uh, reprezentantul Consiliului a fost foarte, un foarte bun diplomat astăzi. Domnule președinte, permiteți-mi să vă prezint uh, raportul privind descărcarea de gestiune pe 2009, înainte de a trece la aspectele politice, voi încerca să vă prezint structura raportului meu. După introducere, sunt 5 capitole, A, B, C, D, E. Capitolul A se referă la uh, concluziile generale, uh, comentarii în legătură cu uh, temele principale, uh, um, care sunt evidențiate în capitolul 1 al raportului Curții de Conturi se referă la um, conturi, la uh, nereguli, la mecanismul de corectare și recuperare. Capitolul B se referă la concluzii specifice, com, uh, comentarii în legătură cu concluziile Curții de Conturi uh, în domeniul uh, agriculturii, coeziunii, educației, uh, cetățeniei, afacerilor economice și monetare și așa mai departe. Apoi avem uh, un uh, element nou capitolele C și D, capitolele care vor fi uh, propuse în cazul în care descărcarea, decizia cu privire la descărcarea de gestiune va fi amânată. Dacă decizia va fi amânată, atunci uh, aceste capitole vor cuprinde uh, motivele amânării. Aceste motive vor fi cuprinse în capitolul C. Și va trebui să stabilim și câteva măsuri pe care trebuie să le ia Comisia, iar aceste măsuri ar apărea în capitolul D, în cazul în care va exista o amânare. Dacă acordăm descărcarea bugetară, capitolele C și D, ca și toate amendamentele, vor deveni caduce și vom avea capitolul E. Cred că Comisia speră aceste capitole ceșile nu vor juca niciun rol, că ele vor deveni caduce. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar Șemeta pentru uh, rolul său foarte activ în elaborarea acestui uh, raport și pentru că ne-a ajutat să obținem răspunsuri cu privire la viitoarea strategie politică, pentru că acest raport, uh, într-adevăr, vrea să uh, ne ajute să stabilim ce vom face în viitor. În ciuda faptului că prim, în primul mandat uh, Barroso a avut un obiectiv strategic, noi acum nu-l mai avem. De aceea, în capitolele pe care le-am menționat, veți uh, găsi câteva cerințe, câteva pretenții și uh, îi mulțumesc domnului comisar pentru că încă din prima zi în care am uh, început negocierile, uh, domnul comisar a început să ne și răspundă la aceste solicitări și a făcut acest lucru săptămânal. Pentru că scopul nostru comun este acela de a face îmbunătățiri și aceasta nu este uh, posibilă decât dacă vedem rezultate concrete. Voi prezenta raportul în șase uh, pași. Primul pas este unul discutat deja cu reprezentanții Consiliului, cu președinția. E vorba de uh, declarațiile naționale de gestiune. Trebuie să precizăm foarte clar că acestea rămân uh, un punct foarte important din solicitările Parlamentului. E vorba de declarațiile naționale de gestiune semnate de miniștri de finanțe. Înțelegem că este foarte dificil să obținem o aprobare la nivel politic acestui punct, dar putem obține într-o primă instanță o aprobare la nivel managerial. Și vreau să-i mulțumesc domnului Șemeta pentru că a um, elaborat o listă de criterii clare care a fost înaintată tuturor um, membrilor comisiei noastre în această dimineață. Vă mulțumesc foarte mult pentru că chiar dumneavoastră ați venit cu această listă de criterii cheie pe care uh, vă așteptați ca statele membre să le întrunească în momentul în care își pregătesc propriile declarații de uh, gestiune um, uh, privitoare la cheltuirea fondurilor europene. Um, am început cu un um, tabel uh, în care sunt prezentate primele patru state care uh, contribuie. Ne-ați uh, arătat în ce fel aceste patru state îndeplinesc criteriile și cum ele sunt cu mult înaintea celorlalte state membre. Doresc să vă adresez rugămintea să continuați să faceți acest lucru și în privința celorlalte state membre, să ne spuneți în ce stadiu se află ele. De asemenea, doresc să vă rog să implementați uh, și să aplicați această uh, măsură și uh, în cadrul cadrului financiar multianual viitor. Am vorbit și despre, despre răspunderea Colegiului Comisarilor pentru, uh, în ceea ce privește aprobarea raportului. În primul rând vreau să îi uh, adresez comisarului Han în privința rezultatelor uh, raportului anual de activitate care a fost oarecum uh, greu de înțeles. Uh, domnul comisar a fost uh, informat cu privire la principii, dacă nu cu privire la formularea precisă a raportului respectiv. În acel raport se vorbește despre răspunderea clară a comisarilor, despre răspunderea lor politică, în ultimă instanță. de ce vreau să salut faptul că această chestiune a fost adusă în discuție în Colegiul Comisarilor, chiar de președintele um, colegiului și uh, s-a circulat o notă inta, internă conform căreia în viitor um, comisarii vor trebui să fie informați de, direct, de direcțiile generale în privința rezervelor care există, în privința problemelor care apare. Această informare trebuie să se facă cel puțin o dată pe an. Uh, de asemenea, dorim să includeți în raportul de sinteză o evaluare a modului în care au evoluat statele membre în privința uh, cheltuirii, fondul, cheltuirii fondurilor europene. Raportul de uh, sinteză cred că este uh, locul potrivit pentru prezentarea unei evaluări a modului în care um, au acționat sau descurcat statele membre în privința cheltuielilor fondurilor europene. În privința uh, întreruperii și suspendării plăților, aceasta, uh, acesta este un element nou care a fost introdus de comisie. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că, în mod foarte deschis și transparent, ne-ați uh, furnizat în anul 2010 o listă a întreruperilor uh, de plăți care s-au făcut uh, am observat că toate uh, plățile care au fost întrerupte în Anglia, de exemplu, au fost precizate în lista uh, dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, transparența de care ați dat dovadă. E adevărat că este greu să obținem uh, cifre exacte pentru anii uh, trecuți, pentru anii dincolo de 2009, dar uh, am uh, obținut o listă a suspendărilor de plată. Dumneavoastră v-ați angajat să ne furnizați această listă și cred că este foarte important să o obținem. Dar cred că trebuie să se știe exact când sunt întrerupte plățile și când sunt suspendate ar fi bine să avem și câteva criterii clare care să ducă la o întrerupere de plată. În uh, regulamentul Consiliului există încă formularea cu mei, cu acea uh, posibilitate uh, slabă. Trebuie să uh, stabilim clar când trebuie să fie întrerupte plățile fără intervenție politică. Cea mai importantă parte uh, raportului se referă la uh, recuperarea fondurilor. Președinția Consiliului a făcut uh, o aluzie la acest lucru. În scrisoarea dumneavoastră, domnule comisar, uh, ați spus că ne veți transmite un memorandum care să cuprindă o imagine de ansamblu a tuturor ajustărilor financiare, corecțiunilor care s-au făcut în trecut. Has been definitely recashed. Um, I... Um, cred că fondurile care au fost recuperate uh, sunt uh, mici, este o sumă mică, dar vom discuta uh, toate aceste chestiuni când vom avea în fața noastră pe masă memorandumul pe care ne-ați promis că ni-l veți furniza până în luna aprilie. Următorul punct se referă la viitoarele rapoarte de evaluare Revenim la articolul 318 din Tratatul de la Lisabona. E vorba de un raport care va fi prezentat pentru prima dată în anul 2011, privitor la anul 2010. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru că v-ați angajat să elaborați criterii clare. Nu ați menționat um, principalii indicatori de performanță, dar um, ați lansat o dezbatere în legătură cu auditul de performanță, în modul în care uh, statele membre uh, au evoluat, nu ne-ați răspuns încă dacă veți numi pe cineva anume pentru a elabora acest uh, raport de evaluare privind uh, auditul de performanță. Cred că vom invita și Curtea de uh, Conturi um, să fac o evaluare a raportului dumneavoastră privind performanța și uh, să participe la uh, dezbaterea anuală care va avea loc în legătură cu evaluarea performanței pe care o veți face dumneavoastră. Ultimul punct este un punct referitor la simplificare. Uh, salut faptul că v-ați angajat să pregătiți îndrumări pentru simplificare. Știu că Regulamentele financiare vor fi cele care vor uh, veni cu uh, schimbările concrete, cu simplificările concrete. Acestea vor fi prezentate la sfârșitul lunii iunie, începutul lui iulie. Până atunci veți dori ca noi să vă acordăm descărcarea. Înainte de a o face, noi vă vom ruga să ne transmiteți câteva exemple concrete în care uh, veți dori să implementați uh, acele simplificări. Dragi colegi, mă bucur să vă anunț că negocierile cu comisarul Șemeta, cu cabinetul dânsului și cu serviciile domnului comisar uh, se desfășoară în cele mai bune condiții, facem progrese considerabile, nu am rezolvat încă toate problemele. Puteți uh, citi uh, scrisoarea care a fost transmisă, care precizează care sunt punctele rămase în discuție. Dar uh, până la sfârșitul lunii martie și înainte de votul în comisia noastră vom discuta toate punctele. De ce am lăsat uh, deschisă întrebarea referitoare la acordarea sau nu a descărcării bugetare? Aceasta a fost uh, modul meu de a saluta începutul cu dreptul al negocierilor cu Consiliul. Vreau să vă spun că suntem pe o cale foarte bună, dar că suntem undeva la mijlocul drumului. Mai avem până ajungem la destinație. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor! Și acum am să dau cuvântul domnului comisar Adică, în primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului comisar pentru că ne-a trimis această scrisoare foarte utilă și foarte plină de uh, informații. Îți dori să dau întâi uh, curții de conturi posibilitatea de a răspunde. Doamna Căliulaite, dacă așa se pronunță numele dumneavoastră, ați dori să reacționați la ceea ce ați auzit de la domnul Șații Marcachis? Thank you. Uh, first of all, again, the court, of course, doesn't want to go in... Mulțumesc. Curtea de conturi nu dorește să intre într-o dezbatere politică. Uh, cu privire la descărcarea de gestiune. Nu e domeniul nostru de acțiune, dar suntem recunoscători pentru că am putut să contribuim la această discuție. Nu uh, avem niciun fel de probleme majore cu modul în care Uh, rezultatele auditului nostru sunt reflectate în uh, proiectul de uh, rezoluție și suntem recunoscători a raportorului pentru toate discuțiile foarte detaliate pe care le-am purtat asupra tuturor acestor subiecte. Mulțumesc! Atunci am să dau cuvântul domnului Șemeta. Sunt uh, două persoane care s-au înscris, domnul Fielner și doamna Ivanova, pe lista vorbitorilor. Mai este și cineva care va dori să ia cuvântul? Bine. Domnule comisar, aveți cuvântul, aveți acum ocazia să vă apărați poziția și, de asemenea, să răspundeți la câteva dintre întrebările pe care le-a ridicat domnul Arcachis. Thank you, Mr. Chairman, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, stimați eurodeputați. De la prezentarea raportului anual al Curții de Conturi din noiembrie 2010, a avut loc un dialog intens și fructuos uh, între comisie și comisia dumneavoastră. Proiectul de rezoluție a raportorului include o serie de elemente și de solicitări la care Comisia sigur că va răspunde uh, în mod exhaustiv. În discuția noastră de astăzi aș dori să mă concentrez asupra răspunsurilor Comisiei cu privire la cele șase puncte de la paragraful 113 din proiectul de raport, uh, pe care le-am subliniat în scrisoarea pe care am trimis-o trimis joia trecută uh, președintelui și raportorilor. În primul rând, introducerea unor uh, declarații naționale de gestiune obligatorii. Serviciile Comisiei au evaluat uh, declarațiile naționale actuale, aveți cu toții acest document pe masă, Concluzia principală fiind aceea că în momentul de față declarațiile naționale nu furnizează sau furnizează doar parțial informațiile necesare pentru procesul de asigurare al Comisiei. Acest document furnizează de asemenea orientări tehnice pentru autoritățile publice responsabile privind modul în care să uh, adauge o valoare procesului de uh, asigurare. Acest ghid se referă la elemente care au fost incluse în propunere, făcută privind revizuirea regulamentului financiar. Este vorba de uh, declarații anuale de gestiune care să fie uh, de asemenea susținute de niște rapoarte anuale de gestiune și care să facă obiectul unui audit independent. De aceea vreau să vă rog să susțineți acest uh, nou instrument de responsabilitate în negocierea viitoare privind regulamentul financiar. Odată ce va deveni operațional acest proces nou, va fi evaluat pe baza următoare. Comisia și Parlamentul vor face presiune asupra statelor membre, astfel încât acestea să confirme și să utilizeze acest nou instrument de responsabilitate. În al doilea rând, uh, vreau să mă refer la structura de guvernare din interiorul Comisiei. Uh, și vreau să mă refer mai ales la rapoartele de sinteză și la rapoartele naționale ale directorilor generali. Raportorul indică uh, faptul că, în mod ideal, aceste rapoarte ar trebui să fie semnate la nivel politic, adică să fie cosemnate de uh, comisar și uh, proiect, uh, raportul de sinteză de către președintele comisiei. Comisia se bazează în procesul de asigurare asupra unei uh, separări clare a responsabilității între nivelul politic și cel managerial. Uh, directorul general semnează rapoarte de activitate și colegiul de comisar își asumă responsabilitatea politică prin adoptarea în mod colegial a raportului de sinteză cu privire la toate rapoartele de activitate. Cu toate acestea, sunt de acord că acești doi piloni susțin același edificiu. De aceea, am solicitat serviciilor uh, centrale să-și uh, actualizeze instrucțiunile. Directorii generali, din începând cu acest an, vor certifica în rapoartele anuale de activitate faptul că au informat uh, în totalitate comisarul de resort cu privire la chestiunile importante, mai ales cu privire la rezervele existente în aceste rapoarte. Această uh, instrucție, această instrucțiune a fost uh, făcută Uh, cunoscută tuturor uh, um, colaboratorilor noștri din cadrul serviciilor, tuturor uh, colegilor mei și um, așadar întregul colegiu al comisarilor este la curent cu aceste uh, Uh, chestiuni pe care le-am discutat, le veți vedea și în procesul verbal al reuniunilor colegiilor comisarilor pe care le vom trimite aceste comisii. În al treilea rând, e vorba de introducerea unei, uh, unui mecanism automat de întrerupere și suspendare a plăților. Pentru perioada 2007-2013, Comisia are o bază, un temei juridic foarte clar pentru aplicarea întreruperilor și suspendărilor. Uh, Comisia utilizează în mod activ aceste instrumente, așa cum o demonstrează lista tuturor activităților de întrerupere de plăți și de suspendare a plăților pentru anul 2010. Există 15 cerințe cheie definite de direcțiile generale care se ocupă de fondurile structurale în coordonare cu Curtea de Conturi. Acestea sunt utilizate de Comisie pentru a evalua funcționarea sistemelor de supraveghere și control la nivelul statelor membre în cadrul politicii de coeziune. Un pas uh, suplimentar este orientarea cu privire la pregătirea uh, raportelor anuale de activitate. Există noi obligații pentru a furniza uh, informații suplimentare atunci când există decizii de a suspenda și de a, sau, a sus, sau a întrerupe plățile. Și astăzi am discutat uh, tocmai despre trecerea la uh, sisteme cât mai automate, de procese cât mai automate, deci vom discuta cu serviciile să vedem ce măsuri suplimentare s-ar putea lua în acest domeniu. În al patrulea rând, mecanisme corective. Comisia este de acord cu raportorul. Aplicarea corectă a regulilor este absolut esențială pentru uh, protecția bugetului european politica de coeziune, statele membre au obligația de a recupera toate sumele plătite neconform. Acest lucru se uh, aplică la corecțiile financiare decise de statele membre, dar și de o uh, recuperare a fondurilor de la beneficiarii finali. Așadar, e nevoie de niște sisteme de recuperări de recuperare care au fost verificate în uh, exercițiul de verificare a conformității la începutul perioadei de programare. Acum, punerea în aplicare a acestor sisteme face obiectul unor uh, evaluări regulate, unor evaluări periodice și în acest an ne vom focaliza mai ales asupra performanței statelor membre în ceea ce privește recuperările. Serviciile Comisiei au planificat mai multe întâlniri cu autoritățile din statele membre și intenționează de asemenea să dezvolte un modul special pentru a audita sistemele naționale cele mai, care prezintă cel mai mare risc, cel mai mare risc în privința recuperărilor. Uh, comisia va rezuma aceste constatări într-un memorandum care va evalua și perioadele de programare, perioada de programare uh, precedentă și care va fi transmis Parlamentului înainte de luna aprilie. Vreau să trec acum la cea de-a cincea chestiune pe care a menționat-o domnul raportor, rapoartele de valoare introduse prin articolul 318 al Tratatului de la Lisabona. Sunt de acord că acest nou instrument de raportare va furniza ocazia perfectă pentru a îmbunătăți și mai mult eficacitatea și valoarea adăugată a programelor europene și acțiunilor, mai ales prin introducerea unor uh, indicatori de performanță cheie. Până la sfârșitul lui martie, Comisia va propune, va prezenta uh, o schiță a acestui raport pe baza articolului 318. Și cea de-a șasea și ultima chestiune menționată în raport, raportorul cere introducerea unei noi logici uh, de cheltuire a cheltuielilor. Deci trebuie ca mecanismele să fie cât mai realiste și cât mai simple posibil. După cum știți, simplificarea este un angajament cheie pe care uh, Comisia l-a repetat de mai multe ori, cel mai recent în comunicarea privind revizuirea bugetară și, de asemenea, pentru aceasta Comisia a prezentat uh, propuneri foarte ambițioase în cadrul revizuirii regulamentului financiar. Simplificarea va fi o parte foarte importantă a activității noastre de pregătire și negociere a programelor viitoare. Comisia lucrează deja pentru a găsi opțiuni, pentru a găsi măsuri simplificate, reguli simplificate, pentru a facilita participarea tuturor actorilor în punerea în, în aplicare a următoarei generații de programe. Și așa cum am uh, discutat, de fapt am uh, redactat uh, niște orientări de, pentru simplificare pe care serviciile le vor utiliza atunci când vor pregăti legislația pentru următoarea perioadă financiară, pentru că dorim să avem o abordare coerentă și pentru viitor în ceea ce privește exercițiul de simplificare. Înainte să încheie, aș dori să vă informez că analiza noastră ne arată deja că un număr limitat de state membre uh, reprezintă, de fapt, o mare uh, parte din rezervele directorilor generali în rapoartele de activitate. Uh, și, de asemenea, uh, o, uh, un uh, număr semnificativ al suspendării sau recuperării de plăți se concentrează asupra câtorva state membre. Trebuie să ne concentrăm eforturile asupra autorităților cele mai slabe. În primul rând trebuie să sporim asistența pe care o acordăm, dar e nevoie și de mecanisme preventive ca întreruperea și suspendarea plăților și de asemenea recuperări financiare și alte măsuri dacă e necesar acest lucru și Comisia va întreprinde aceste măsuri. V-am pre prezentat așadar acțiunile concrete și măsurile pe care Comisia s-a angajat să le întreprindă ca răspuns la principalele preocupări exprimate în proiectul de raport. Sper că această prezentare vă va ajuta să luați decizia cea bună, pentru că există două scenarii posibile. Mulțumesc! Dank u commissaris. Eh, bedankt voor de, de antwoorden. Mulțumim, domnule comisar, eh, pentru răspunsurile dumneavoastră. Sunt, pot eh, să confirm faptul că procedura a fost intensă și schimburile de date între comisie și raportor au fost de asemenea intense și domnul Șemeta a făcut eforturi, dar și alți comisari au făcut efortul de a lua contact cu raportorul și raportorii din umbră. Constat cu plăcere faptul că acest exercițiu a fost luat în serios, uh, foarte în serios de comisie. Domnul Fielner. Mulțumesc. Când am ajuns în acest parlament acum șase ani, nu mi-a plăcut cum vorbeau oamenii când au cuvântul aici. Spuneau, stimate, extraordinar raportor, comisia e nemaipomenită, toată lumea este uh, nemaipomenit și totuși uh, nu erau de acord cu mai nimic și rata erorii era foarte mare. Dar Um, nu știu dacă lucrurile s-au schimbat sau eu m-am schimbat în cei șase ani când vin de aici, dar doresc să mulțumesc domnului Hacimakakis pentru tot ce a făcut, pentru observațiile sale. În mare parte sunt de acord cu ele și doresc să mulțumesc și comisiei pentru că această cooperare a fost fructuoasă și a obținut rezultate. E interesant de văzut modul în care procedura de descărcare bugetară are rezultate înainte chiar de a o fi votat. Faptul că punem întrebări, punem accentul pe anumite domenii, creează condiții pentru schimbare, schimbare de care Comisia are nevoie în acest sens. Da. Now the 30%, but unfortunately will be a little bit long. Eh, partea a doua să va fi, din păcate, puțin mai lungă. Mă voi concentra și eu pe partea D. Documentele și acțiunile pe care dorim uh, pe care le dorim, ne întrebăm dacă sunt suficiente pentru a mâna sau nu. Dar cred că trebuie să întrebăm prin a, să, să începem prin a discuta substanța să vedem ce părere avem despre chestiunile de substanță, de observațiile de substanță ale raportorului. La punctul 1, declarațiile naționale de gestiune, sunt lucruri despre care discutăm de mult și suntem de acord. Chiar dacă e ciudat să spunem că le cerem de la Comisie, pentru că, de fapt, de la statele membre le cerem, cred că putem spune faptul că Comisia poate să facă mai multe și deja în scrisoarea domnului comisar se spune faptul că se dorește să se facă mai mult din partea comisiei. Cred că trebuie să discutăm între noi provocările legate de aceste declarații naționale de gestiune. Avem state membre cu structuri federale și există anumite provocări legate de acestea. Avem uh, și o chestiune legată de timp, cât va dura până când acestea vor fi un instrument uh, relevant și se pune și problema a cine semnează. Eu m-aș bucura foarte mult ca ministrul suedez al finanțelor să semneze. Dar nu vreau să semneze, să fie o semnătură doar simbolică, să fie uh, o, un gaj de calitate Vreau să fiu 100% sigur că aceasta va fi diferența. Și cred că de asta trebuie să se ocupe Comisia când stabilește definițiile, substanța, modul în care trebuie să funcționeze sistemul, să nu se pune accentul doar pe semnătura în sine. Legătură cu rapoartele de activitate, ar fi logic să spunem faptul că acei comisari care semnează um, raport, trebuie să fie cei, comisarii trebuie să fie cei care uh, semnează rapoartele de activitate. Dar oare înseamnă acest lucru că directorii generali nu vor mai păstra, nu vor mai purta responsabilitatea? Cred că suntem de acord cu ideea fundamentală că avem nevoie de un sistem în care rapoartele de activitate să funcționeze, să, să fie discutate în cadrul colegiului de, comis, de, de comisar și între directorul general și uh, comisar. Apoi rămâne de văzut modul practic cum trebuie să aibă loc aceste colaborări. În legătură cu suspendarea și întreruperea plăților, sunt absolut de acord. Putem discuta dacă spunem uh, ar putea sau trebuie să se întrerupă. Trebuie să înțelegem când trebuie, să spunem când trebuie Comisia să întrerupă anumite plăți și dacă nu o face, Parlamentul trebuie să tragă semnalul de alarmă pentru că nu s-au aplicat regulile. Deci trebuie să vedem dacă Comisia acceptă sau abuzează de aceste reguli, oricum trebuie să-și asume responsabilitatea. Punctul D este asemenea foarte important în legătură cu corecturile. Punctul E în legătură cu noul sistem în cadrul articolului 318. E vorba de introducerea um, indicatorilor de performanță. Mi-a fost puțin greu să evaluez care va fi diferența până la urmă, dar poate pentru că ne avem într-o frază pe timpurie a procesului. Dar cred că este corect, uh, abordarea este corectă la punctul F este greu să fim în, în, împotriva unei cheltuieli logice noi, dar de asemenea este foarte greu să spunem într-adevăr uh, este o modalitate logică, dar ne putem gândi dacă uh, va fi o chestiune de substanță cu adevărat. În cadrul PPE-ului am avut discuții, știu că anumiți uh, colegi vor să abordeze aspecte legate cu perso- de personal și ar putea să, s-ar putea să avem uh, puncte de vedere divergențe, divergente, dar vom reveni la aceste aspecte, precum și la anumite aspecte legate de acțiunile disciplinare uh, aplicate la comisie. Apoi, ținând cont de intenția Comisiei mm, ca această procedură de scădere bugetară să conteze. Sper că vom lucra cât mai bine cu raportorul și comisia. Cred că ne îndreptăm în direcția cea bună și, în general, suntem de acord în legătură cu obiectivele fundamentale pe care le-ați subliniat în acest raport. Cred că până la urmă criticile dumneavoastră au fost moderate. Vă rog. Uh, Doamna Van Orden. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc raportorului mai întâi pentru tot uh, munca sa, domnului Hatzi Makakis. Doresc să mulțumesc și comisarilor care au participat la audieri, care ne-au ajutat să identificăm mai bine um, părțile Uh, slabe în legătură cu modul în care este gestionat bugetul european. Vreau să mulțumesc uh, și uh, mass media care ne-a informat în legătură cu anumite aspecte. Mulțumesc lui Christopher Fierner care a acoperit o parte dintre punctele de vedere ale PPE-ului. Nu le voi repeta. Sunt, vreau să spun doar că sunt de acord cu linia constructivă critică a raportorului nostru, dar aș dori să recunosc progresele făcute față de anii precedenți, uh, care se vede clar în uh, raportul Curții de Conturi. Ne bucurăm de mm, eforturile făcute de comisie și de modul în care a fost îmbunătățit sistemul. Doresc uh, să mulțumesc comisarului pentru eforturile făcute, pentru a se afla alături de noi astăzi, pentru a ne prezenta reacția sa și să răspundă la întrebările și îngrijorările Parlamentului European. Chiar dacă rata în, uh, erorii în domeniul coeziunii este de 5% uh, aceasta scade și trebuie să ne bucurăm de acest lucru. Doresc să mai menționez anumite aspecte ca amendamente la raport. Mai întâi, dezvoltarea unor sisteme oficiale de control sunt de acord cu sugestia raportorului pentru a stimula acest proces să se introducă anumite amenzi, dar doresc să subliniez și faptul că avem nevoie de informații mai concrete, de mai multe date din partea Comisiei în legătură cu calitatea controlelor în fiecare stat membru și în fiecare domeniu, pentru fiecare politică. Dacă nu, nu putem evalua modul în care funcționează aceste mecanisme în statele membre și să le comparăm unele cu altele, pentru că în anumite cazuri, niveluri ridicate de erori pot să arate că sistemele de control funcționează bine. Uh, în alte țări, niveluri scăzute de erori pot să mm, sugereze faptul că sistemul de control nu funcționează bine. Un altă uh, chestiune care m-a frapat într-un raport OLAF în 2010 în legătură cu activitățile din 2009 se spune că sunt din ce în ce mai multe dovezi că în multe cazuri fraudele în cazul fondurilor structurale sunt organizate, planificate în avans și nu sunt oferite de oportunități. Cred că aceasta este o tendință îngrijorătoare și trebuie să dăm atenție deosebită eliminării acestor oportunități la nivel de state membre, de OLAF, de comisie și așa mai departe. În fine, se pune problema um, accelerării procedurii de descărcare bugetară. Încă nu știu cum să explic alegătorilor noștri de ce astăzi, în 2011, discutăm, discutăm despre descărcare de gestiune pentru 2009. Cred că trebuie să urgentăm această procedură pentru a face mai vizibile, mai transparabile și pentru a ne permite să identificăm mai rapid punctele slabe și să luăm acțiuni sau să cerem instituțiilor relevante să acționeze rapid. Iată cam ce am avut de adăugat. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Debrante. Fiona just left, but I was uh, inspired by what he Domnule uh, președinte, am fost uh, inspirat de ce a spus domnul Fielner, care tocmai a plecat. Uh, a spus de prezența lui aici uh, timp de șase ani, care poate că l-a schimbat. Eu nu am fost uh, deputat european pentru o perioadă de lungă. Dar uh, iată că cifrele pe care le avem în legătură cu cheltuielile ei bine, ele nu sunt de natură a permite vreunui stat membru să aprobe această descărcare. E adevărat că în trecut lucrurile au stat și mai rău și că se înregistrează anumite îmbunătățiri. Într-un fel uh, am început să ne obișnuim cu uh, cifrele nesatisfăcătoare pe care le primim și să le acceptăm până la urmă. Eu încerc să nu mă adaptez la modul nostru obișnuit de lucru. Încerc să uh, mențin un anumit nivel de uh, radicalism. Mă întreb încă dacă avem nevoie de acești pași, pași mici, micuți, să ne mulțumim cu îmbunătățiri de 1% sau să ne confruntăm cu realitatea și să recunoaștem că avem nevoie de măsuri mai radicale care să fie la înălțimea așteptărilor cetățenilor și alegătorilor noștri. Nimeni n-ar trebui să fie obligat să accepte astfel de cifre. Întrebarea mea pentru domnul comisar și aceleași întrebări le-am adresat și la audiera care a avut loc în urmă cu un an și jumătate. O întrebare în legătură cu declarațiile naționale de gestiune. N-ar trebui ca ele să fie mai radicale? N-ar trebui ca noi să forțăm statele membre să-și asume mai multă răspundere? Secretarul de stat se ascundea în spatele tratatului, mai degrabă în spatele tratatului vechi, aș spune, pentru că tratatul de la Lisabona conferă statelor membre mai multă răspundere cu aceste declarații naționale de gestiune și cu rapoartele de activitate ale Comisiei Europene. Eu cred că este necesar ca și comisarii să-și asume răspundere politică și ca statele membre să-și asume și ele răspundere politică. Cred că trebuie să fim ceva mai radicali și să nu ne mulțumim cu acești pași foarte mărunți. Președintele, acestea sunt uh, cuvintele unui tânăr leu olandez Aș vrea ca domnul comisar să răspundă la câteva dintre întrebările care au fost adresate și apoi voi da cuvântul raportorului pentru observațiile finale. Domnule comisar. Comenz. Majoritatea intervențiilor au fost uh, mai degrabă comentarii decât întrebări. Domnul Fielner uh, a pus punctul pe uh, I într-un fel la adus în discuție o problemă importantă, acel sistem de uh, semnături. Este o abordare pe care Comisia ar dori să îl urmeze. Este foarte important acest prim pas, introducerea declarațiilor de gestionare anuale cu uh, scopul prezentat în uh, lucrarea prezentată. Uh, Mie îmi place declarația regatului țărilor de jos, dar nici măcar această declarație nu reflectă ceea ce uh, ar fi necesar pentru ca Comisia să fie asigurată că lucrurile sunt pe calea cea bună. Trebuie să continuăm să lucrăm la acest lucru. Din punct de vedere politic este bine să se solicite semnătura ministrului. Însă, dacă ministrul semnează, însă lucrările din spatele acelei semnături nu sunt făcute, dacă, de fapt, semnătura este doar de formă, Ceea ce este cu adevărat important este ca elementele fundamentale care sunt prezentate în documentul nostru să fie acoperite, ca toate aceste elemente fundamentale să fie reflectate în proiectul de regulament financiar. Și uh, doresc să vă solicit sprijinul de plin pentru a convinge Consiliul să adopte articolul 56 al proiectului de regulament financiar în forma actuală, pentru că în Consiliu încă se discută foarte aprins pe marginea acestui articol. Când vom fi rezolvat această problemă fundamentală privitoare la calitatea uh, declarațiilor în sine, putem trece la discutarea etapei următoare a sprijinirii din punct de vedere politic. În opinia mea, aceasta este calea de urmat. În ceea ce privește rapoartele anuale de activitate, democrația ne permite să avem opinii divergente. Poziția Comisiei este că rapoartele anuale de activitate semnate de nivelul de gestiune cel mai înalt impun uh, o anumită răspundere managerilor, administratorilor. Le impun un anumit standard de comportament. Și uh, știți că această reformă este relativ recentă și acesta a fost obiectivul nostru principal, să îi obligăm pe administrator să își asume răspunderea. Exista deja o responsabilitate politică, dar concret nu era nimeni ținut responsabil. Aceasta a fost problema de la momentul respectiv și continuăm uh, să uh, promovăm în continuare asumarea răspunderii. Este foarte important ca directorul general să-l informeze pe comisarul de resort în legătură cu activitatea uh, anuală, cu conținutul raportului anual de activitate și cu privire la rezervele care au fost exprimate, cu problemele care s-au uh, conturat și să se uh, prezinte și propuneri de amendamente directorului general. De asemenea, am dori să vedem informații mai complete în legătură cu întreruperile și suspendările de plăți. Cred că și aceasta este o parte foarte importantă. importantă. De asemenea, și uh, problema recuperărilor și rezervele ridicate de directorii generali. Și acestea sunt probleme importante. Este esențial să îmbunătățim calitatea rapoartelor anuale de activitate și cred că uh, cu aceste amendamente vom reuși să creștem cu adevărat calitatea acestor rapoarte. Cred că acestea au fost întrebările care mi-au fost adresate. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru uh, cooperarea excelentă pe care am avut-o, pentru propunerile și ideile foarte bune idei concrete în legătură cu îmbunătățirea gestionării fondurilor europene, pentru că e vorba până la urmă de banii contribuabililor europeni și este foarte important ca aceste fonduri să fie administrate cum trebuie. Președintele, mulțumesc, domnule comisar. Doamna Macovei dorește să intervină și uh, apoi vedea cuvântul domnului uh, Fielnar pentru scurt, după care încă o dată voi da cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Eu pregătesc amendamente și am uh, câteva întrebări specifice pentru raportor, în legătură cu proiectul de raport. Prima întrebare se referă la alinatul 9. Ce înțelege raportul, uh, raportorul că sunt uh, circunstanțele specifice care duc la rate scăzute de eroare. A doua întrebare. Cum intenționează raportorul să uh, susțină returnarea fondurilor um, către statele membre atâta timp cât încă nu s-au rezolvat corecțiile uh, bugetare? E vorba de paragraful 19. Întrebarea a treia, în legătură cu alineatul 38. Raportorul cere o uh, revizuire ex externă pentru uh, capacitățile de audit intern. Deci ca aceasta să fie, să fie uh, revizuită de un organism extern. Dacă întrebarea ar fi care este legătura uh, dintre descărcarea uh, bugetară uh, și paragraful 9. E ultima mea întrebare în legătură cu alineatul 129, în legătură cu uh, rolul evaluatorului de performanță. Acest exercițiu ar trebui sau nu să fie integrat în mod mai profund în um, activitățile curții și comisiei. Mulțumesc. Filner are cuvântul. Mulțumesc. Uh, în timp ce l-am ascultat pe comisar, mi-am dat seama că am uitat o chestiune uh, orizontală la punctul D. Și vreau să precizez acest lucru. Raportorul are uh, tendința să se referă foarte des la uh, regulamentele financiare pe care dorește a Comisia să le modifice. Noi considerăm că nu aceasta este abordarea corectă. Avem uh, propunerea, noi suntem uh, răspunzători pentru modificările ulterioare. Noi suntem cei care ar trebui să rescriem regulamentele financiare în raport de gestiune. Deci putem să facem acest lucru în timp ce lucrăm la regulamentele financiare. Unele dintre obiectivele noastre, precum acest sistem uh, referitor la suspendări și întreruperi, de exemplu, putem face schimbări, însă nu cred că uh, este bine și că ar fi o abordare uh, corectă să introducem aici obligații pentru comisie. Deci are să nu ne referim în procedura de scăcare bugetară la uh, uh regulamentele financiare. Președintele, da. Uh, mulțumesc. Dau cuvântul raportorului. Îmi pare rău, doamnă Macovei, nu uh, am înțeles bine întrebarea a patra a dumneavoastră, dar voi răspunde la primele trei. M-ați întrebat în legătură cu circumstanțele specifice, alinatul 9. Cred că uh, colegul meu ne poate spune mai multe despre acest lucru. În anul 2009, probleme nu au fost uh, neapărat legate de cheltuielile în principalele state. A fost vorba de cheltuieli în state membre mici cu un sistem centralizat. Spania, uh, Germania, statele federale sunt uh, mai dificile în ceea ce privește derularea investigațiilor. Nu știu dacă am dreptul să mă exprim așa, dar statele membre au fost da, investigate au fost Danemarca, Estonia, Ungaria și Luxemburg. Uh, Cheltuie, mari cheltuitori precum Italia, Franța, Spania, Grecia, Bulgaria, România nu au fost subiectul uh, investigațiilor. Acestea, sunt, uh, acestea reprezintă circumstanțele specifice și de aceea a scăzut rata de eroare. Însă există și un aspect pozitiv. Aspectul pozitiv este că uh, întreruperile s-au făcut deja. În anumite state membre, suspensiile, suspendările și întreruperile au avut loc. Și de aceea am uh, rugat Comisia să precizeze acele suspendări, pentru că Comisia a folosit deja acest instrument nu pentru a pedepsi statele membre, ci pentru a le atenționa că trebuie să-și corecteze, să corecțiuni la plățile respective. De aceea am considerat că este o inițiativă bună să pregătiți o listă a suspendărilor. În legătură cu alineatul 19, în legătură cu corecturile nerezolvate, corecțiile nerezolvate, de aceea noi am solicitat uh, explicarea mecanismului uh, recuperării. Într-un fel, uh, contribuabilul este afectat de două ori. În primul rând, Comisia, uh, Curtea de Conturi sau statele membre constată că s-au produs erori, că anumite plăți nu sunt eligibile. Și spun, există o problemă cu acest proiect. Uh, Comisia, într-o astfel de situație, uh, cere recuperarea sumei printr-un prin alt proiect. De fapt, recuperarea uh, privește o sumă foarte mică de bani, se recuperează o sumă foarte mică, însă corecțiunile nerezolvate încă există. Și noi am uh, întrebat Comisia cum putem să obținem înapoi sume mai importante. Este dificil uh, pentru comisie să răspundă la astfel de întrebare. Nu beneficiarul este cel care plătește înapoi aceste fonduri, ci statul membru trebuie să plătească. Deci, în ultima instanță, contribuabilul plătește. De aceea trebuie să controlăm uh, foarte bine aceste recuperări. Ați întrebat în legătură cu uh, serviciul de audit uh, intern. Dacă am avea o singură metodologie, lucrurile ar fi mult mai simple. Nu voi uh, deschide acum această discuție, dar Comisia nu face un audit instantaneu la un anumit moment. Acest audit se face uh, în, la Curtea de Conturi, într-un interval de câțiva ani, Comisia face auditul pe o perioadă de doar un an, deci sunt diferite metode aplicate. În legătură cu, acest nou, cu această nouă poziție de uh, auditor, am avut uh, discuția cu comisarul Șemeta. Noi intenționam să introducem această atribuție între atribuțiile auditorului intern. Nu intenționăm să creăm o poziție nouă, ci să creăm o atribuție, o răspundere nouă a auditorului intern. Tratatul conferă atribuții noi comisiei, iar noi întrebăm comisia cum dorește să-și îndeplinească această răspundere, această atribuție. Pentru mine, chestiunea cea mai importantă este faptul că Curtea de Conturi va juca un rol nou, pentru că auditul de performanță, de exemplu, auditul privind utilitatea eficienței unui anumit program, este o chestiune foarte politică. Curtea de Conturi Europeană, dacă face o evaluare acestui raport de evaluare, poate să devină un organism mai politic și dezbaterea noastră poate să uh, Uh, se schimbe. Natura dezbaterii noastre s-ar schimba, ar deveni și mai politică, mult mai politică decât tehnică. Deci, uh, cred că Curtea de Conturi joacă un rol chiar mai uh, mare decât Comisia, într-o anumită măsură. În legătură cu a patra întrebare, domnul Mocovei, vă rog să mi-o transmiteți în scris, pentru că nu am înțeles-o foarte bine. În legătură cu comentariile doamnei um, Ivanova, în legătură cu sistemele de control, criteriile pentru uh, un control mai eficient uh, reprezintă una dintre cele trei solicitări ale noastre, și anume solicitarea în legătură cu uh, declarațiile naționale de gestionare. Aceste declarații cuprind mai multe criterii care ar duce la îmbunătățirea sistemului de control. Aceasta este o observație. O altă observație se referă la îndrumările privind simplificarea și criteriile de întrerupere a plăților. Dacă sistemele de control nu funcționează, atunci se produce o întrerupere a plăților, plățile sunt întrerupte și în anumite uh, uh, capitole se uh, arată și cum funcționează aceste uh, criterii. Există și, okay, s-a adus în discuție și problema uh, fraudelor. În anumite state membre există uh, domenii de risc mare și în anumite regiuni ne putem aștepta la fraude mai multe decât în alte regiuni. Aș dori uh, să vorbesc și despre personal, despre uh, o chestiune pe care a adus-o în discuție Christopher, cred. Noi uh, am ținut cont uh, de acest uh, aspect în raport. Doamna Gresle a adus uh, chestiunea în discuție inițial, dar nu trebuie să uităm uh, problema proporționalității. Personalul beneficiază de mai puțin de 5% din fondurile alocate nouă. Um, coeziunea, agricultura um, primesc părți mai importante, deci trebuie să ținem cont și de problema proporționalității. Această chestiune este discutată de Comisia pentru Afaceri Juridice. Deci trebuie să ținem cont și de această observație legată de personal, dar nu uh, trebuie să-i dăm prioritate primă. Domnul um, Șemeta, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, ca și domnului Andor și domnului Han. Am avut um, discuții foarte uh, fructuoase. E adevărat, lucrurile par simple când le discutăm aici, în Comisia de Control Bugetar, însă discuțiile nu au fost deloc ușoare. Um, la o rundă de discuții uh, consilierii mei uh, mi-au uh, transmis uh, să revin în sala de negocieri, să nu fiu supărat, să continuăm discuțiile, deci lucrurile au fost destul de tensionate la un anumit punct. Trebuie să revin la problema legată de credibilitate. Credibilitatea Uniunii Europene a scăzut foarte mult, din păcate, și, din păcate, problemele, metodele de uh, cheltuire a fondurilor europene ale statelor membre arată cu degetul spre Uniunea Europeană și acuză Uniunea Europeană, pentru că e vorba de fonduri europene, dar statele membre nu respectă regulile. Singurul uh, mod în care putem aduce această discuție uh, în statele membre este arătând cu degetul. Îmi pare rău, dar este singura metodă. În momentul în care presa britanică a început să vuiască în legătură cu uh, cheltuielile uh, inadecvate uh, ale guvernului, atunci uh, factorii politici au început să își asume răspunderea și să schimbe lucrurile. Toate, uh, aproape toate solicitările noastre, cele șase, uh, cuprind chestiuni legate de transparență. Anul trecut, uh, pentru prima dată, s-au și precizat statele membre uh, cu probleme. Este bine că s-a făcut acest lucru. Vreau să, să, să le mulțumesc și celor de la Curtea Europeană de Conturi pentru uh, discuțiile foarte intense pe care le-am avut. Vreau să vă felicit pentru noul dumneavoastră rol veți avea, începând cu anul viitor, un rol mult mai politic. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, rapporteur, onder het applaus. Mulțumesc, domnule raportor. Văd că domnul Fielner v-a aprobat prin aplauze. Doamna Cescova tocmai a intrat în uh, sală și dorește să ia cuvântul câteva minute. Doamna Cescova. Panu Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportorului, ca de obicei. Tot ce am auzit uh, pot să susțin. Subscriu la cele spuse de raportor. Ați vorbit despre statele membre și acesta este un element crucial, însă am și o remarcă de făcut. Sper că mă veți înțelege. Ați vorbit despre, despre responsabilitatea statelor membre. Ați vorbit despre statisticile naționale și, de asemenea, despre rata de eroare, despre modul în care statele membre raportează rata de eroare. Și apoi ați spus un lucru, și anume, ați spus că ar trebui să ne focalizăm asupra statelor în care știm că ar putea să existe, uh, să apară erori. Eu nu sunt în totalitate de acord cu acest lucru, pentru că eu cred că în Parlamentul European și în această comisie vedem în fiecare an faptul că rata de eroare rata de eroare care e cauzată de fraude poate să apară, de fapt, în state membre diferite, până la urmă în toate statele membre. Așadar, ce aș dori eu să, să subliniez e faptul că dacă astăzi nu discutăm anumite lucruri când vorbim despre descărcarea de gestiune pentru 2009, nu înseamnă că nu va trebui să discutăm acest lucru anul viitor, pentru că anul viitor poate că acest subiect care astăzi e neimportant va deveni important. Eu cred că noi, membrii Parlamentului European, ar trebui să încercăm să prevedem un potențial să anticipăm un potențial de eroare. Atunci când privim dezvoltarea economică în statele membre, ne dăm seama că anumite state ar putea să aibă probleme pe viitor. Deci trebuie să ținem minte și acest lucru. Mulțumesc încă o dată pentru raport. Vreau să mulțumesc de asemenea domnului comisar și sunt de acord cu uh, colegul care tocmai a plecat și care a spus că întotdeauna trebuie să-i uh, mulțumim uh, raportorului și mulțumesc uh, sincer. So, dan uh, komen aan van dit Foarte bine. Atunci am încheiat dezbaterea punctului 7 și uh, amendamentele pot să fie depuse. Termenul de depunere a amendamentelor fiind 7 martie la ora 12, la prânz. Votul va avea loc pe 28 martie la Bruxelles. Trecem acum la punctul 8, care este, cred, unul mai, mai scurt. E vorba de rapoartele speciale ale Curții de Conturi. E o întreagă serie de documente de lucru care au fost um, aprobate, care au fost discutate și aș dori să îl rog pe domnul Ceații Marcachi să ne facă o scurtă introducere. Mulțumesc. Cred că putem, într-adevăr, să uh, discutăm foarte pe scurt acest punct. Uh, găsiți raportul la punctul 8 și vedeți aici, în cuprins, că este vorba de 11 rapoarte speciale. Am uh, uh, preluat recomandarea colegilor. Prin urmare, nu există niciun fel de modificări. Dacă cineva are întrebări, eu le stau la dispoziție. Dragi colegi, dorește cineva să ia cuvântul la acest punct? Deci, acest lucru este valabil și pentru acest raport. Termenul de depunere a amendamentelor 7 martie la prânz și votul va fi pe 28 martie. Așadar, ajungem la raportul meu acum. Ceea ce mă pune într-o situație puțin dificilă, pentru că eu sunt și raportorul și președintele. Nu există vicepreședinți în sală. Cine este decanul nostru de, de vârstă? Nu, nu decanul de vârstă, ci cine are... Uh, cine a fost în Parlamentul European, în comisia noastră, uh, cel mai mult timp, ca să, să pot și eu să mi prezint raportul. Cineva să vină și să mă înlocuiască. Mulțumesc, domnule comisar. Uh, așteptăm răspunsurile dumneavoastră și păstrăm legătura. Bun. Așadar, ajungem atunci la punctul 9, descărcarea de gestiune privind Fondul European de Dezvoltare. Am pregătit un raport care este uh, împărțit în 10 subpuncte. Fondurile de dezvoltare. Fondul de dezvoltare este foarte important pentru că vorbim de foarte mulți bani, 22 uh, de milioane 600 de mi, 22 de miliarde de euro pentru perioada 2007-2013. Asta nu e o sumă de neglijat. Și există, după cum vă spuneam, 10 subpuncte, 10 elemente uh, importante. În primul rând, la aliniatul 2, 3 și 4, um, aici repet niște critici. Fedul este acum partea bugetului, cu toate acestea, acesta este cel mai important instrument în ceea ce privește dezvoltarea și la punctele 2, 3 și 4 am subliniat ceea ce s-a spus deja mai devreme. Comisia ne-a dat explicații cu privire la includerea Fondului European de Dezvoltare în buget din 2014, fondul de dezvoltare va fi într-adevăr inclus în bugetul european. Cel de-al doilea element de care sunt sigur că doamna Holmeier va fi interesată, este un angajament al Comisiei pentru ca 20% din uh, cheltuieli să fie alocate pentru uh, educația primară și secundară și pentru serviciile medicale de bază. La punctul 5 solicităm luarea în considerare a riscurilor gestionarea fondurilor europene de dezvoltare, cel de-al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea fond european de dezvoltare, ar trebui să reflecte situația reală. La punctele 7, 8, 9, 10 și 11 am menționat unele neajunsuri, unele deficiențe, parte din raportul Curții de Conturi cel mai mare neajuns este faptul că în, uh, mecanismul de investiții nu este acoperit, pentru că acesta este tratat în mod separat. Și sigur că atunci se pune sub semnul întrebării caracterul democratic al Fondului European de Dezvoltare. De la punctele 12 până la punctele 17, uh, um, M-am referit la introducerea noului sistem contabil și a controalelor ex post de la Europe Aid. Acestea sunt uh, punctele la care vorbim despre um, asistența pentru delegații. La punctul 18 mă refer la un raport special al Curții de Conturi cu privire la susținerea pentru Africa de Est și de Vest și un alt element este puțin mai dificil, este o chestiune spinoasă. Um, este vorba despre aliniatul care se referă la alocarea fondurilor pentru, uh, pentru asistență. Noi considerăm că aceste fonduri trebuie să fie alocate specific asistenței și am dori să primim explicații suplimentare din partea Comisiei cu privire la modul în care a, altfel de cheltuieli uh, ar putea să fie, cheltuielile cu personal, de exemplu, să, ar putea să fie finanțate din uh, dobânzile la fondurile alocate. De la aliniatul la 20 20 până la alineatul 23, textul se referă la susținerea bugetară. Uh, Comisia a publicat o carte verde în acest sens și cred că o vom discuta joia viitoare, atunci când uh, va trebui să emitem un aviz uh, pentru um, în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Acest sistem de asistență um, ne cere o abordare diferită a controlului, pentru că nu e vorba doar de a aloca niște fonduri, ci e vorba de asemenea de niște sisteme, de a avea niște sisteme de control care să vadă care sunt rezultatele alocării acestor bani. Um, așadar, activitatea delegațiilor trebuie să fie uh, consolidată și verificată. Există un instrument folosit la um, Banca Mondială, așa numitul instrument PIFA, um, un instrument cu privire la verificare care ar trebui să ofere mai multă transparență în acest domeniu. Și mai există încă un element în raport și anume strategiile de control pe care Europe Aid ar trebui să le utilizeze și care ar trebui să fie consolidate. Aici mă refer la aliniatul 34 și 35 și mai există uh, Um, încă un element care este cuprins în um, următoarele uh, paragrafe, următoarele alineate, care se referă la facilitatea pentru investiții a BEI. Noi credem că reprezentanții BEI ar trebui să uh, aibă un rol foarte important de jucat aici și ar trebui să avem uh, uh, un cadru în care, un acord cadru practic cu BEI, mai ales în ceea ce privește descărcarea de gestiune. Și de asemenea solicit în acest raport ca BEI să aibă o abordare mai transparentă față de lista neagră pe care a elaborat-o a autorilor de fraude. Sigur că BEI are acum o unitate antifraudă formată din uh, funcționar OLAF, dar e nevoie de o raportare mai clară, mai periodică în fața comisiei noastre, pentru că acum raportarea aceasta se face doar o dată pe an, dar e nevoie de o raportare mai frecventă și mai structurată. Acestea sunt uh, cele 10 capitole de bază pe care eu le-am inclus în raportul meu și vă invit să reacționați, uh, să interveniți. Poate că și Curtea de Conturi ar dori să ia cuvântul. Nu știu dacă este cineva din partea Curții de Conturi care dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc. Eu pot să vă spun doar încă o dată că raportul, proiectul dumneavoastră de raport uh, oglindește foarte bine constatările noastre și salutăm faptul că ne-ați uh, preluat și consolidat în raportul dumneavoastră toate constatările noastre. Mulțumesc. Cred că și Comisia dorește să ia cuvântul și apoi doamna Cescova și domnul Epping mai doresc să ia cuvântul. Și dumneavoastră de asemenea, bine. Comisia, în primul rând. Și apoi, doamna Gresle. Mulțumesc. În primul rând vreau să felicit uh, președintele și tot, tot raportorul pentru acest raport pe care îl salutăm. Uh, Uh, în primul rând vreau să confirm ceea ce a spus uh, comisarul Piebalgs în audierea privind descărcarea de gestiune. Și anume, susține acest raport și se angajează să îmbunătățească piramida de control la Europe Aid. Unul dintre punctele pe care le-ați subliniat în raportul de descărcare de gestiune este nevoia unor indicatori pentru riscul, riscul de eroare rezidual. Și, într-adevăr, Europaid lucrează acum la înființarea noastră de mecanism. O a doua chestiune menționată în proiectul de raport este susținerea bugetară. Comisia salută uh, constatarea că lucrurile merg în direcția bună și în cel de-al 10-lea Fond European de Dezvoltare um, deciziile de rambursare sunt mult mai bine documentate și vom continua să facem efortul în acest sens. La punctul 33 din uh, proiectul de rezoluție vă referiți la uh, o declarație uh, ex ante, o declarație de transparență ex ante și v-ați referit la um, rapoartele PIFA de la Banca Mondială de, de um, responsabilitate privind cheltuielile financiare. Este un instrument internațional pe care și noi îl utilizăm Uh, și noi suntem lideri în ajutorul de dezvoltare și considerăm că acesta este baza cea mai bună pentru a avea o opinie independentă cu privire la calitatea uh, sistemelor de guvernare din statele noastre partenere, pentru că aceste evaluări sunt publicate și apoi putem să discutăm în dialog cu țările partenere care sunt slăbiciunile sistemice care trebuie să fie remediate. Deci vom continua eforturile și în acest sens. În ceea ce privește utilizarea fondului, a dobânzilor din Fondul European de Dezvoltare pentru uh, cheltuielile administrative, temeiul juridic aici este foarte clar. Comisia nu poate să, utilizeze, să utilizeze aceste dobânzi pentru remunerarea personalului permanent. Dar, la fel de clar, este că acest, acești bani pot fi utilizați pentru susținere administrativă și pot să vă confirm că respectăm ambele dispoziții care sunt foarte clare. Am să mă opresc aici și am să revin dacă sunt întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! Din doamna Holmeier ia acum cuvântul ca raportor din umbră din partea PP. Stimate domnule președinte și raportor, în primul rând vreau să mulțumesc pentru mm, discuțiile foarte fructuoase pe care le-am purtat. Salut uh, acest raport și uh, în cele mai multe puncte îl susțin. Mai ales uh, la început, cred că este absolut necesar ca din 2014 Fondul uh, Asistență Europeană pentru Dezvoltare și toate activitățile noastre din acest domeniu să devină o parte din bugetul uh, european din bugetul uh, obișnuit, pentru că uh, să nu mai aibă loc printr-o procedură specială aceste activități. Întotdeauna e problematic atunci când uh, ai nevoie de resurse bugetare extraordinare care trebuie să îndeplinească niște cerințe neobișnuite și apar foarte multe probleme în ceea ce privește coerența politicilor și în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor politici. În al doilea rând, Vreau să numesc câteva puncte care mi se par esențiale în ceea ce privește asistența de dezvoltare. În primul rând, consider că cred că ne pierdem, ne împrăștiem prea mult, pentru că ne implicăm în prea multe domenii. Și cred că ar trebui să ne gândim și la țările pe care le susținem. Sigur că nu vom putea să ajutăm toate țările din lume uh, care uh, trec prin uh, probleme, prin necazuri sau prin catastrofe uh, și nu putem să le ajutăm în mod adecvat. Deci va trebui să ne fixăm niște priorități. Și mulțumesc comisarului Pibax pentru faptul că a, a uh, spus acest lucru în audiere și anume că a, uh, e nevoie de priorități. În a, domeniul um, agricol, în domeniul sănătății, în domeniul educației, pentru că există sigur și alte proiecte bune care însă nu îndeplinesc criteriile care sunt foarte importante pentru dezvoltarea durabilă a unei uh, țări. În acest context, pot să observ faptul că dacă discutăm despre Africa de Nord și despre evoluția evenimentelor de acolo, um, trebuie să ne gândim cum putem să ajutăm aceste țări uh, prin politica noastră de dezvoltare și prin politica mediteraneană să își uh, construiască niște uh, structuri um, democratice atunci când um, dictatorii au dispărut sau dispar de la putere, cum putem să ajutăm să influențăm în mod pozitiv evoluția acestor țări. Aceasta trebuie să fie o prioritate absolută pentru noi, pentru că aceste țări sunt vecinii noștri imediați și și pentru că Uh, avem, uh, putem să ne gândim la probleme care vor apărea în viitor în ceea ce privește migrația în Uniunea Europeană, pentru că foarte mulți oameni nu vor mai avea perspective de viață și dacă nu, le, nu îi ajutăm să poată trăi în țara lor, ei vor merge în alte țări. Așadar, cred că putem să ajutăm la fața locului prin asistența de dezvoltare. Deci acesta este un obiectiv foarte important. Uh, um, e vorba de generații tinere care trebuie să primească, să aibă ocazia de a ieși uh, din uh, această situație de lipsă de perspectivă. În al doilea rând, susținerea bugetară. Susținerea bugetară Uh, pune tot felul de probleme. Eu nu mă opun în, mod general la uh, acestei asistențe, însă cred că este absolut necesar ca astfel de ajutoare să fie acordate numai atunci când există, măcar într-o oarecare măsură, garanția prin pregătirea proiectelor, prin uh, garanții din partea guvernelor, care să nu fie doar pe hârtie, ci care să fie concrete. Uh, E bine, când avem această garanție că banii nu, vor, uh, nu se vor pierde ajungând acolo unde nu uh, vrem să ajungă, să, fie, să se facă abuzuri și până la urmă banii să susțină niște obiective care sunt contrare obiectivelor politicii noastre de dezvoltare. Ar trebui așadar să se îndeplinească cel puțin niște standarde minime um, pentru a face, uh, pentru a acorda această, uh, această asistență. Dacă nu, trebuie să utilizăm alte instrumente de asistență. În ceea ce privește Banca Europeană de Investiții și uh, uh, situația uh, utilizării fondurilor din uh, dobânzi pentru uh, personal, e bine, această chestiune nu este foarte, foarte clară, pentru că e vorba de sume care nu sunt tocmai mici. Uh, e vorba de sume destul de importante și ar fi interesant să vedem cum sunt ele utilizate, uh, ce se poate face cu ele și ce trebuie să se facă cu ele. Și de asemenea, m-ar interesa să știu ce tip de, ce categorii de personal sunt uh, angajate în aceste domenii. Um, e vorba de angajare pe proiect sau de angajare pe termen lung. Um, e um, vorba de uh, personal permanent sau personal care suplimentează personalul în anumite proiecte și uh, deci ce categorii sunt și pe ce perioadă sunt angajați. Mulțumesc încă o dată raportorului și cred că uh, putem să avem prin acest raport o bază foarte bună pentru descărcarea de gestiune uh, pentru Fondul European, cel de-al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea Fondul European de Dezvoltare. Thank you. Vreau Mulțumesc, doamna Rucescova. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori uh, să continui uh, ideile antevorbitoarei mele, um, dar mă voi concentra pe o altă temă. E vorba de punctul 5, care pare important, 20% din bani, din bani afectați pentru dezvoltare, ar trebui să fie afectat uh, pentru uh, învățământ. Se face referire și la raportul uh, Comisiei pentru Dezvoltare, în care se subliniază faptul că trebuie să ne concentrăm uh, și pe sănătatea mamelor. Aș dori să discutăm mai mult aceste aspecte, pentru că cred că e vorba de sectoare în care sunt furnizate aceste fonduri. Trebuie să ne concentrăm asupra femeilor, mamelor mai ales, pentru că știm cu toții faptul că standardele Uniunii Europene nu uh, sunt uh, cele aplicate în aceste țări. Și acest aviz uh, care se referă la sănătatea mamelor uh, poate să includă și uh, dreptul, uh, drepturile legate de reproducție și aspecte legate de sănătate. zone revizate sunt uh, mm, zone care suferă de aceste probleme și de aceea trebuie să afectăm fonduri în aceste domenii. Eu aș fi gata ca un procent chiar mai mare să fie afectat uh, acestor uh, domenii. Cred că Astfel putem să promovăm valorile noastre, ale civilizației noastre europene în aceste țări în curs de dezvoltare. Și tocmai asta facem prin finanțarea pe care o oferim prin ajutoarele pe care le trimitem acolo. Deci, cred că, având în vedere modul în care se compune populația de acolo, bineînțeles respectându-le cultura, bineînțeles trebuie să ținem cont de culturile acestor țări și să spunem deschis acest lucru la punctul 6, dacă doriți să-l uitați la aviz este avizul Comisiei DV. poate că ar trebui să extindem acest text, să includem aici și dreptul la sănătate reproductivă. Bineînțeles, sunt de acord cu faptul că poate nu doar 20%, ci chiar mai mult din acest fond să fie folosit pentru formarea, educa pentru formare, educație și sănătate. Mulțumesc! Mulțumesc! Voi încerca să Uh, țin cont uh, de aceste lucruri, doamna Gresle. Vreau să mă refer și eu la problema dobânzilor și a utilizării fondurilor acestora pentru personal. Uh, comisarul a spus că o parte din fonduri pot fi utilizate pentru cheltuieli administrative. Mă ne liniștește oarecum acest răspuns. Pentru că întrebarea este, oare Consiliul a reacționat în vreun fel la această utilizare a banilor? Pentru că Uh, trebuie să vedem cum au fost bugetați acești bani. Și apoi, întrebarea este, ce învățăm din acest, uh, ce învățăm din această experiență? E o întrebare uh, standard care rămâne așa fără răspuns sau vom reuși până la urmă să și facem ceva cu uh, răspunsul? Mulțumesc, domnul Epping. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Am citit raportul cu multă atenție și cred că el este onest din punct de vedere intelectual și bine structurat. Vă felicit pentru asta. Acestea fiind spuse, am totuși anumite sugestii mm, creative, aș spune eu, la acest raport. Subliniați și aveți dreptate să o faceți că s-a constatat o creștere cu 64% um, în noul uh, fond uh, pentru dezvoltare. Este vorba de capacitatea de absorție. Capa- Există probleme de capacitate de absorție. dorim să dăm bani, dar nu știm cui. Și uh, astfel apar anumite presiuni. Aș dori să vorbesc despre riscurile legate de capacitatea de absorpție. Cred că trebuie să le menționăm în raport. Bineînțeles, avem situația din nordul Africii, menționată de unul dintre antivorbitorii mei, pe 2 februarie, doamna Ashton uh, a participat la plenara de la Bruxelles și ne-a spus cu această ocazie că politica de vecinătate din zona Mării Mediterane reprezintă un eșec. Aceasta este totuși o concluzie uh, importantă. Și având în vedere um, demonstrațiile din Egipt, uh, potriva lui Mubarak și din alte țări, Trebuie să ne punem întrebarea asupra influenței um, Fondul European de Dezvoltare în Africa de Nord. A avut acest fond uh, o influență pozitivă sau nu? Bineînțeles, acesta este un concept politic, dar trebuie să ne gândim și la modul în care funcționează el pe teren. Un al treilea aspect pe care vreau să-l pun în discuție este legat de ceea ce spuneți dumneavoastră despre ONG-uri. aș spune că nu toate ONG-urile sunt neapărat uh, bune uh, ca ușă de biserică. Uh, spuneți că acestea sunt, importanța lor este critică pentru dezvoltarea durabilă, dar există un raport al Curții de Conturi din 2009 în care se spune că multe ONG-uri au proiecte care nu sunt durabile E vorba de proiecte în valoare de un miliard de euro, sumă enormă. Deci, cred că trebuie să acordăm mai multă atenție acestui raport special al Curții de Conturi. Mai avem încă un raport um, care vorbește despre integrarea în uh, estul și vestul Africii, care spune că fondul a fost parțial eficient, deci ceea ce înseamnă că a fost și parțial ineficient. Deci cred că trebuie să menținem această onestitate intelectuală. Dar, bineînțeles, trebuie și cred că trebuie să fim critici, să avem o atitudine critică față de ONG-uri, așa cum avem o atitudine critică față de companiile multinaționale, de exemplu. Uh, și cred că trebuie să privim aceste chestiuni de la o anumită distanță. Ați vorbit uh, despre sprijinul bugetar, despre deficiturile bugetare. Um, pentru că, bineînțeles, există presiuni pentru a trimite fonduri. Dar se revine iarăși la problema capacității de absorție. Deci, cred că sprijinul bugetar uh, trebuie să fie acordat cu anumite condiții, să existe structurile administrative necesare, de exemplu, pentru a gestiona acești bani. Uh, spuneți, bineînțeles, că Anumite instrumente au fost parțial eficiente, ceea ce înseamnă că parțial au fost și neeficiente și acest lucru poate să însemne că aveți nevoie de mai, e nevoie de mai mult personal, nu știu dacă acesta este soluția sau nu. Știm care este situația cu delegațiile, poate comisia ne poate da detalii suplimentare. Dar cred că cu cât există mai mult uh, personal, cu atât uh, se poate merge mai mult în direcția micromanagementului. Iată care ar fi observațiile mele, puteți să le integrați cum doriți, dar unele cred că sunt foarte importante și trebuie să vedem ce se întâmplă pe străzile țărilor din nordul Africii. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Hatzimakakis. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc pentru raport. Este într-adevăr o bază foarte bună pentru discuția noastră și vreau să mă alătur și eu uh, celor spuse despre Africa de Nord. Nu e vorba doar de spațiul arabic, e vorba de toată Africa de Nord. Um, și doamna Holmaier a menționat această zonă. Sigur că, sigur că se pune întrebarea um, unde am ratat noi uh, punctul central în această discuție, noi europeni. E oarecum trist. E o situație în care ar fi trebuit, uh, am fi putut imediat să transmitem uh, ajutoare. Uh, doamna Ashton, doamna absent, nu a fost acolo, a fost absentă. Deci întrebarea care se pune este cât de rapid putem să transmitem, să trimitem fondurile alocate respectiv cât de repede putem să le transferăm de la o rubrică la alta pentru că și Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții um, ar trebui să fie mai flexibile. Banca știu că este, Comisia nu știu sigur, de aceea aș dori să primesc un răspuns. Cât de rapid se pot pune la dispoziție fonduri pentru uh, ajutarea acestei regiuni? Și uh, sigur că uh, Banca uh, Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare uh, va considera că are și ea o parte de competență în regiunea Africii de Nord. Și atunci, sigur că trebuie să ne gândim care este strategia pe care vrem să o urmăm. Poate Comisia va veni cu vreo idee uh, în ceea ce privește alineatul 9. Văd că se amintește aici Banca Europeană de Investiții și e vorba de fondurile uh, asupra cărora nu avem uh, control. Fondurile care vin de la uh, fonduri europene de, de dezvoltare, dar pe care nu le putem uh, controla. Raportorul critică acest lucru, uh, dar critica aceasta nu este foarte clar formulată. Eu trebuie să spun foarte clar că eu nu cred că e bine să nu putem să controlăm ceea ce face banca. Um, pentru că am vorbit astăzi despre Banca Europeană de Investiții și politica ei este foarte transparentă, deci nu înțeleg de ce ar trebui să nu putem să ne implicăm. Um, din păcate, um, colegul Hais de Fries a plecat, însă știu că la Curtea Europeană de Conturi există niște discuții um, cu privire la uh, fenomenul uh, ajutorului în cazul uh, catastrofelor, ajutorului umanitar. Uh, foarte adesea se utilizează bani pentru aceste catastrofe și avem problema că în Haiti sau în alte țări uh, banii sunt donați, dar uh, statele beneficiare au apoi probleme atunci când trebuie să dovedească faptul că banii au ajuns acolo unde trebuie. Deci îi, îi supra-solicităm cu normele noastre interne. Și uh, știu că există la Curtea Europeană de Conturi niște discuții și sper că vor veni cu o uh, propunere de simplificare la nivel internațional a acestor procese. Poate am putea să facem o propunere foarte concretă cu privire la modul în care pe viitor am putea să oferim ajutorul umanitar, uh, e competența doamnei doamnei comisar uh, Georgeva. Um, cum am putea, ce instrument am putea să utilizăm, poate susținerea bugetară, um, fără să uh, supra-solicităm aceste țări cu norme contabile. Mulțumesc! Er, eh, mulțumesc! Nu mai sunt alte solicitări de luarea cuvântului. Doresc să mulțumesc colegilor care au uh, participat la dezbatere pentru sugestiile, observațiile lor în legătură cu sprijinul bugetar. S-au făcut mai multe observații în legătură cu acest aspect. Știu că există loc de mai bine. Asta am și scris M-am consultat uh, cu Curtea de Conturi atunci când am scris acest lucru, dar acum avem și un raport special în legătură cu sprijinul bugetar și uh, observații de la Comisie. Trebuie să integrăm aceste fonduri în finanțarea generală pentru dezvoltare, să nu uităm de problema corupției și am um, introdus anumite aspecte legate de aceste idei în acest raport. Se va prezenta joi un proiect de raport care va face parte din Cartea Verde a Comisiei privind sprijinul bugetar și am abordat uh, anumite chestiuni specifice Am integrat anumite recomandări pe care a făcut-o curte de Conturi, pe care le-a făcut Curtea de Conturi. Uh, deci, iată, aceste chestiuni uh, vor fi integrate. Uh, sunt deschis ideii de a avea contacte bilaterale pentru a formula lucrurile mai bine. De exemplu, în ceea ce privește contribuția ONG-urilor, mai ales dacă putem să o facem în mod corect, echitabil. Domnul Epic a pus anumite întrebări, de asemenea doamna Holmeier și doamna Gresle, Comisiei în legătură cu personalul. Am dorit să înțelegem mai bine lucrurile atât colegii mei cât și eu în calitate de raportor, poate Comisia ne poate da mai multe informații înainte de votul de pe 28 pentru a ști cum să adoptăm sau nu uh, paragrafele relevante din uh, raportul meu pe această temă. Vă rog. Foarte pe scurt, pentru a răspunde doamnei Holmeier în legătură cu modul în care ajutorul Um, de, pentru dezvoltare este acordat pe bază geografică sau sectorială pentru a fi cât mai ținstit. Într-adevăr, vom aborda aceste lucruri în următorul cadru multianual. Bineînțeles, toate indicațiile pe care le avem acum sunt pentru perioada actuală. S-a vorbit despre Africa de Nord Aici, bineînțeles, nu vorbim de situația din anul acesta, dar colegii vor discuta despre situația din Africa de Nord la, în această lună. Nu vreau să uh, anticipez în legătură cu această discuție, dar, bineînțeles, se va ține cont de noua situație. În legătură cu concentrarea pe țări, multe state membre nu sunt reprezentate în Africa de Nord și Comisia Uh, dacă s-ar concentra numai pe anumite țări, uh, Uniunea Europeană ar fi complet absentă din aceste țări, din Africa de Nord. Nu acestea ar fi cele alese. În legătură cu personalul recrutat, confirm, e vorba de personalul de la sediu, sunt, nu e personal permanent, este uh, personal um, selectat pentru a lucra pe proiecte pentru maximum 3 ani, conform uh, regulamentului privind uh, aceste tipuri de personal. Deci, la întrebarea care a fost reacția Consiliului, uh, este tocmai uh, legislația Consiliului cea pe care am aplicat-o. S-a vorbit despre um, obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Uh, bineînțeles, le-am am ținut cont de acestea, dar inițiativa Comisiei nu este Uh, special, uh, nu se referă special la acestea, dar bineînțeles oferăm finanțare țărilor care au planuri uh, pentru a face progres în aceste domenii. Finanțăm țări care obțin rezultate și nu dăm 20% din fonduri unor țări despre care nu știm dacă vor obține sau nu rezultate. În fine, pentru a răspunde domnului Epping, în legătură cu capacitatea de absorpție, nu avem, nu există probleme de absorpție în cadrul acestui fond, uh, ne descurcăm, uh, cheltuim toți banii. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Cred că domnul Epping uh, poate să-și dezvolte punctul de vedere în plesa flamandă. Mai are cineva ceva de spus? Nu? Discuția s-a terminat. Um, termenul pentru depunerea amendamentelor este luna, lunea viitoare la ora 12 și votul va avea loc pe 28 martie la diverse. Aveți ceva de adăugat? Nu? Următoarea ședință va avea loc pe 3 martie, joi, la ora 9. Vă mulțumesc și președintele mulțumește și interpreților.